Uh, dear colleagues, I wonder if you could please take your seats. Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru că aș dori să începem. Please uh, be seated. Thank you. Vă rog, luați loc. Mulțumesc. Dragi deputați, dragi colegi, vă urez tuturor bun venit, în special colegilor noștri de la Parlamentele Naționale. Bun venit în această dimineață, bun venit de asemenea și colegilor mei din partea Parlamentului European. Este o prelungire a acestei săptămâni. Vom lucra joi și vineri. Vă mulțumesc așadar pentru că sunteți prezenți și că sunteți interesați de subiectul nostru. Mulțumesc și le urez bun venit și uh, oratorilor noștri. Aceasta este o conferință foarte importantă și urmărește activitatea uh, deputaților prezenți aici, care au participat la sondajul nostru desfășurat în ultimul mandat, dar este de asemenea un subiect important uh, în acest moment pe care dumneavoastră, deputații din Parlamentele Naționale, uh, l-ați analizat de-a lungul timpului. Așadar, este o plăcere să vă salut cu ocazia conferinței de astăzi privind o privire de ansamblu asupra serviciilor de informații din Uniunea Europeană. Parlamentul European și Comisia LIBE, împreună cu Comisia responsabilă pentru monitorizarea comisiilor permanente P și I ale Camerei Belgiene a Reprezentanților și uh, împreună cu un departament parlamentar din Bundestagul German și uh, altul din Parlamentul Italian organizează această conferință. Sunt foarte bucuros că am reușit uh, ca toate aceste trei parlamente să ajungă în același loc. Este o realizare deosebită faptul că am reușit să reunim cele trei parlamente astăzi aici. Sunt bucuros că am reușit uh, să invităm 37 membri din partea a 17 camere parlamentare și din Uniunea Europeană și din Norvegia, incluzând l pe președintele Catei Belgiene a reprezentanților, domnul Siegfried Brake, precum și 14 președinte comisii și 5 vicepreședinți de comisii. Sunt foarte mulți parlamentari experimentați uh, în același loc. Îi salut și pe membrii organismelor de experți din diferite țări, precum și pe membrii Comisiei Libe, așa cum am menționat și mai devreme. Acesta nu este numai un subiect foarte important pentru societățile noastre și pentru cetățeni. Serviciile de informații doresc să protejeze societățile noastre democratice în fața amenințărilor aduse securității. Însă o societate democratică are nevoie să fie monitorizate îndeaproape, chiar dacă, în conformitate cu procedurile speciale, trebuie să se țină cont de natura specifică a fiecăreia. Scopul acestei conferințe este de a monitoriza și de a evalua rezoluția Parlamentului European din 12 martie 2014 cu privire la programul de supraveghere al Statelor Unite, al organismelor de supraveghere din diferitele statele membre și al impactului acestora asupra drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni, precum și asupra cooperării transatlantice în domenii precum justiție și afaceri interne. Parlamentul European a solicitat organizarea unei conferințe cu uh, organismele de supraveghere a serviciilor de informații de la nivel european. Așadar, sunt foarte fericit și recunoscător că trei parlamente naționale au acceptat să coorganizeze această conferință. Putem să observăm cu toții că este un pas important în cooperarea noastră. Mulțumesc încă o dată Comisiei responsabile din partea Camerei Belgiene a Reprezentanților, um, Comisia responsabilă pentru monitorizarea comisiilor permanente PJI, de asemenea Parlamentului German, Bundestagului și uh, Parlamentului Italian și Comisiei de Resort. Uh, știu că au existat conferințe susținute în trecut la Roma, Bruxelles și Berlin și abia aștept să cooperăm și pe viitor. Acum aș dori să dau cuvântul domnului Solvita Aboltina, președintele Comisiei pentru securitate și apărare din Letonia pentru a face câteva observații introductive. Prezidenția uh, letonă este acum cea care coordonează comisia și de aceea este foarte potrivit ca ea să facă această introducere. Doamnă Alboltina, aveți cuvântul pentru câteva remarci introductive. Domnule Moraes, stimați oaspeți, doamnelor și domnilor. Este o adevărată onoare și bucurie pentru mine să particip la deschiderea conferinței care este devotată unor subiecte atât de importante pentru toți uh, cei interesați de securitatea națională. După cum știți, Letonia uh, este pentru prima dată la președinția Consiliului Comisiei uh, Europene. De aceea și-a stabilit prioritățile încă înainte de a prelua președinția. Eficiența și vizibilitatea politicile de apărare și a securității, precum și a securității cibernetice a fost foarte importantă întotdeauna pentru noi. Am subliniat că ne vom angaja în multe a, acțiuni pentru a ne lupta împotriva terorismului, a recrutării de teroriști și a altor activități de acest gen. În prezent, ne confruntăm cu multe amenințări, începând cu organizații teroriste și sponsori de la nivel național care susțin astfel de uh, activități și toate acestea ne amenință siguranța națională și ordinea publică și încercăm să le combatem. Siguranța națională în Europa s-a transformat în ultimii ani. În aceste zile, siguranța a fost amenințată în multe zone europene. Acțiunile ilegale ale Rusiei, anectarea Crimeei uh, prin utilizarea și utilizarea trupelor uh, ruse pentru a destabiliza estul Ucrainei, precum și alte acțiuni de acest gen au avut loc în ultima vreme. Solicitanții de azil din uh, sudul Europei indică existența unei probleme grave care devine tot mai gravă și va continua această tendință pe viitor crima organizată reprezintă o amenințare tot mai mare, de asemenea și în domeniul uh, infracțiunilor cibernetice. Terorismul individual sau organizațiile teroriste amenință în continuare uh, viața cetățenilor europeni. De aceea, serviciile de informații trebuie să își mențină activitatea la același nivel de performanță ridicată. Trebuie să monitorizeze în continuare uh, toate aceste activități și să culeagă informațiile corespunzătoare. Din uh, experiența noastră pot să spun că, în ciuda uh, faptului că atacurile teroriste au avut, departe de, au avut loc departe de Letonia, la Paris, ultimele dintre ele, uh, toată lumea trebuie să se implice în aceeași măsură. În acest moment, serviciile noastre de informații și autoritățile de resort sunt cele care au ajutat la uh, desamorsarea situației în multe locuri. A existat o cooperare foarte bună. Acest exemplu arată în mod clar că, indiferent cât de departe suntem unii de alții, cu toții suntem afectați de aceleași amenințări globale și trebuie să ne reunim eforturile pentru a le combate. Democrațiile din zilele noastre Uh, sunt joacă un rol fundamental. Așadar, uh, trebuie să ne implicăm în continuare în acest domeniu. Sigur că trebuie protejate datele personale ale indivizilor, dar trebuie garantată și siguranța națională. Și acesta este un, un lucru care trebuie asigurat acum mai mult decât niciodată. Trebuie protejată atât sfera particulară cât și siguranța națională. Și acest lucru nu poate fi realizat decât prin eforturi susținute. Parlamentarii, noi toți trebuie să ne implicăm. Mecanismele trebuie înțelese public, trebuie testate, însă nu pot fi întotdeauna întru totul transparente eu și colegii mei am glumit uh, recent spunând că cetățenii din uh, Letonia sunt uh, mai dispuși acum ca niciodată să își ofere datele personale actorilor privați atunci când vine vorba despre discounturi sau oferte promoționale în supermarketuri, dar când vine vorba despre a da informații statului pentru a le proteja uh, siguranța, e bine, atunci se consideră că este o uh, lezare a sferei lor personale. Oamenii trebuie să fie conștienți că toate regulile sunt respectate și sunt convinsă că trebuie să lucrăm în continuare astfel încât încrederea opiniei publice să fie la același nivel ridicat. Anumite lucruri trebuie, rămâne, trebuie să rămână confidențiale pentru că uh, sigur că și viața ofițerilor noștri de servicii uh, de informații trebuie să fie protejată în mod corespunzător. Tratatul Uniunii Europene spune clar că siguranța națională este o chestiune ce ține de fiecare stat în parte. Trebuie să ne gândim că apar tot mai multe amenințări și că multe dintre ele sunt de natură globală. Radicalizarea care a avut loc în uh, ultima vreme necesită cooperare și răspuns integrat dezbaterile publice, parlamentare, cu privire la puterile de care, are nevoie, de care au nevoie serviciile de informații trebuie să continue. Țările noastre trebuie să rămână sigure. Este un mediu în care uh, tehnologia evoluează și noi trebuie să ținem pasul. Încă de la uh, începutul uh, fondării Uniunii Europene, siguranța și coeziunea au fost foarte importante. Cred că, în prezent, Lucrurile nu s-au schimbat. Pacea, stabilitatea, prosperitatea reprezintă un cadru care ne va permite să găsim soluții mai bune pentru toate uh, schimbările cu care ne confruntăm în prezent și care vor urma și pe viitor. Așadar, avem nevoie de o Europa puternică, iar stabilitatea depinde de abilitatea noastră de a coopera la toate nivelurile. Ar trebui să reușim ca întotdeauna să punem interesul comun înaintea celui personal, înaintea ambițiilor. Sunt convinsă că vom auzi astăzi multe comentarii interesante, idei interesante și prin cooperare strânsă vom reuși să le promovăm și să îmbunătățim uh, cooperarea internațională și domeniul de aplicare. Sper că vom avea o conferință interesantă și vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Ms. Abultina, and thank you. Mulțumim foarte mult și mulțumim pentru că ați uh, amintit lista întreagă de subiecte pe care le vom explora în detaliu astăzi. Acum trecem la uh, repercusiunile uh, serviciilor de informații într-o lume în schimbare și am onoarea de a co-prezida uh, acest prim atelier împreună cu domnul uh, Braca, și înainte de a-i da cuvântul domnului președinte Brache, v-aș prezenta pe scurt structura ședinței noastre de azi. Aș dori să invit pe toți uh, deputații care doresc să participe în dezbatere să indice acest lucru cât se poate de repede la începutul fiecarei sesiuni sau fiecărui atelier. Mm, este destul de complicat. Există cartonașe de culori diferite pentru a lua cuvântul uh, la fiecare sesiune. Pentru această primă sesiune pe care am deschis-o, iată, aveți un cartonaș roz, apoi unul uh, albastru și unul verde pentru cele două ateliere în ce privește pe eurodeputanți este suficient să ridice mâna pentru a fi înscriși la cuvânt. Vă reamintesc, e un cartonaș roz, cel pe care îl utilizăm acum, în această primă sesiune, iată care este procedura. Atât eu cât și uh, președintele Brache uh, vom uh, decide cu toată discreția de care dispunem președinte cui acordăm cuvântul. și v-aș mai ruga de asemenea să ne spuneți pe scurt cine sunteți să vă prezentați, asta spus înainte de a lua cuvântul. Înainte, după prezentarea intervenienților noi, vom primi câte două uh, intervenții din partea deputaților din Parlamentele Naționale și un eurodeputat, așa încât uh, să primim uh, contribuții experte cât, pe cât posibil și din partea dumneavoastră sălii. Ne dorim o dezbatere cât se poate de vie. Contribuțiile sunt uh, încurajate. De asemenea, sunteți cordial invitați să participați la recepția de cocktail organizată după sesiunea din această după amiază, chiar în fața sălii noastre. La sfârșitul zilei, așadar. Acum îmi face plăcere să-i dau cuvântul președintelui Brache pentru a prezida uh, următoarea secțiune. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Moraes, stimați invitați, dragi colegi. Uh, suntem onorați să vă urăm bun venit la Bruxelles, din Uniunii Europene, la această conferință excepțională, foarte importantă. De ce? Pentru că eu sunt convins că subiectul pe care îl discutăm astăzi și mâine în continuare nu poate decât să câștige semnificație suplimentară în viitorul apropiat și, cred eu, și în viitorul mai îndepărtat. Domnilor și domnilor, urmare a raportului Comisiei Libe, în rezoluția sa din 12 martie 2014, Parlamentul European a arătat care sunt lacunele în controlul democratic al mecanismelor uh, serviciilor de informații. Se pare că mecanismele naționale de supraveghere nu au fost adaptate sau insuficient adaptate la uh, evoluțiile politice și tehnologice rapide din ultimii 10 ani, în al doilea rând, acest control democratic se exercită încă doar la nivel național, în ciuda schimbului de informații sporit între serviciile de informații ale statelor membre UE, precum și între statele membre și state terțe. În fine, există o lacună crescândă între nivelul cooperării internaționale și capacitățile de supraveghere limitate la nivel național. Rezultatul este, citez, un control democratic insuficient și ineficace. Altfel spus, uh, imaginea nu e deloc roz, în timp ce organismele de supraveghere naționale sunt meticuloase și în calitate de președinte al Comisiei pentru Monitorizare pot să vă spun că această comisie belgiană a evaluat revelațiile lui Snowden într-o manieră securizată. Cu toate acestea, cooperarea internațională sporită între serviciile de informații ne obligă să ținem seama de aceste evoluții la nivelul controlului democratic. Într-un trecut nu foarte îndepărtat, Hans Born și Locke Johnson, uh, doi experți în materie, au arătat care sunt cele cinci trăsături ale controlului eficace. 1. Un organism de control care să acționeze independent față de uh, ramura executivă a guvernului și de serviciile de informații. În al doilea rând, trebuie să poată alege ce tipuri de investigații de control uh, efectuează în al treilea rând. Un organism de control trebuie să aibă acces la toate documentele clasificate, trebuie să poată prezerva secretele și trebuie să dispună de suficient personal, puteri uh, juridice extinse și resurse financiare. Eu susțin pe deplin aceste cinci trăsături, însă este convingerea mea că, date fiind evoluțiile actuale, aceste cinci trăsături reflectă doar parțial realitatea. Până la urmă, contextul internațional încă e absent. În recomandările sale, Parlamentul European e cât se poate de limpede. Și citez, Comisia solicită o colaborare în termen de control sporită, în special în ce privește dimensiunea transfrontalieră. De asemenea, face un apel la statele membre să-și dezvolte cooperarea între organismele de control. Eu cred că multă cerneală a curs pe această temă în trecut, însă inițiativele practice, cu excepția unor contacte bilaterale, au rămas literă moartă. Parlamentul European și inițiativa sa în a organiza această conferință trebuie salutat, trebuie felicitat, pentru că e vremea pentru ca organismele de control naționale să um, se apuce de treabă și să întindă mâna Parlamentului European. Vă doresc o dimineață cât se poate de instructivă și o dezbatere cât mai fructuoasă. Vă mulțumesc! Uh, ladies and gentlemen, it is now... Doamnelor și domnilor, e plăcerea mea acum să dau cuvântul uh, domnului Ilka Sami, care este director al uh, Centrului de Analiza Informațiilor. El ne-a anunțat că, din păcate, trebuie să ne părăsească la orele 10, deci am să-i dau de îndată cuvântul. Domnule Sami. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, permiteți-mi întâi să vă mulțumesc că mă pot astăzi adresa dumneavoastră. Cred că pentru Uniunea Europeană e important să subliniem ce facem și cum ne desfășurăm activitatea. Mai ales că uneori aici la Bruxelles am eu senzația că există neînțelegeri în ce privește activitatea noastră. Voi încerca să divizez scurta prezentare în trei părți. Prima, încerc să vă explic activitatea noastră cine suntem, cum suntem organizați și ce facem, ce fel de produse livrăm. În al doilea rând, aș dori să spun câte ceva despre diferențele între activitatea noastră și activitatea serviciilor naționale de informații. Și trebuie să menționez că sunt fost uh, director al serviciilor de informații finlandeze și Mm, știu de asemenea cam ce fac uh, serviciile naționale de informații și aș mai spune câte ceva și despre cooperarea cu Parlamentul European, felul în care uh, aceasta se organizează și care este temeiul juridic pentru activitățile noastre și unele dintre motivele pentru care um, informațiile uh, noastre ajung la Comisie sau la Parlament. Uh, trebuie să primesc uh, invitații de foarte departe și deci trebuie să fiu înapoi la birou la 10.30. Iată de ce aș încerca să fac o scurtă prezentare ca să fiu în măsură să vă răspund întrebărilor. Am 20 de ani de experiență în domeniul informațiilor și cred că am să mă descurc. Activități interne. Câteva lucruri elementare suntem parte a Serviciului de Acțiune Externă a Uniunii Europene, SAE, suntem un directorat uh, cu aproximativ 80 de persoane angajate. Există servicii de uh, securitatea sau de informații naționale care nu au uh, detașat o persoană din statul membru, dar majoritatea statelor membre sunt reprezentate. Uh, ne ocupăm atât de dimensiunea externă a serviciilor de informații, cât și uh, tot ce ține de serviciile de securitate. Doresc să subliniez un lucru de la început. Nu suntem o agenție cu capacități operative, nu colectăm informații, nu avem dreptul să uh, luăm măsuri și în special nu colectăm date personale. Uh, acestea sunt diferențele cheie atunci când comparăm activitatea noastră cu aceea a agențiilor din statele membre. Și cred că e un element crucial, relevant, din punctul de vedere al controlului și mecanismelor de control al activităților noastre. Anul trecut am produs aproximativ 500 de evaluări de natură strategică. Nu suntem în poziția de a oferi informații tactice. Uh, acestea sunt evaluări pe termen mediu și lung a unor evenimente, a unor regiuni sau a unor țări um, elemente care ar putea afecta interesele Uniunii Europene sau Uniunea Europeană singura temă pe care o analizăm la nivel intern în Uniunea Europeană se leagă de uh, combaterea terorismului și tot ce ține de uh, siguranța cibernetică, siguranța online. Suntem organizați în două divizii. Divizia care e cea de analiză, cum am menționat, uh, e vorba de aproximativ 45 experți naționali detașați din serviciile de informații ale statelor membre. În plus, avem și funcționari uh, europeni, persoane ca și mine, bună oară, cu uh, un trecut în serviciile de informații și care au devenit funcționari europeni uh, pe o bază temporară, ca agent temporar. Divizia de analiză este divizată la rândul ei în șapte secțiuni, patru sunt regionale și uh, trei sunt tematice. Clienții noștri cheie sunt, firește, uh, în altul reprezentant, uh, vicepreședinte, astăzi doamna Mogherini, dar oferim, punem la dispoziție rapoartele noastre și celorlalte uh, personalități, ierarhiei, președintele Comisiei Europene, administratori la nivel ierarhic superior din Comisia Europeană lucrăm, lucrăm și cu Consiliul European, cu grupurile sale de experți, oferindu-ne rapoarte pe diverse teme. Uh, cum vă spuneam, anul trecut am produs 500 uh, de astfel de uh, note informative, rapoarte. Iar uh, dacă e să ne uităm la surse, cum vă spuneam, nu avem capacități de colectare a datelor, deci ne bazăm pe alte contribuții pe care le primim din partea statelor membre, a serviciilor lor de informații. Și aici, într-adevăr, avem un monopol. De aceea aș spune că uh, instituția noastră este un hub al serviciilor de informație. Am primit mii de contribuții anul trecut, e o cifră generoasă și aș sublinia faptul că în ultimii ani nu doar cantitatea, ci și calitatea raportării a sporit. Iată cum statele membre ne ajută, ne asistă în uh, activitatea noastră, oferindu-ne informațiile cele mai recente, așa încât procesul decizional la nivelul Uniunii Europene să fie înlesnit. Uh, aceste informații sunt extrem de prețioase pentru noi și îmi imaginez că doamna înalt reprezentant, uh, președinții, uh, trei instituții uh, au aceeași apreciere. Ne bazăm, de asemenea, pe uh, informații disponibile public. Ne bazăm, pe, uh, sigur, pe serviciile externe pentru a colecta informații externe și, repet, nu avem dreptul să uh, angajăm operațiuni uh, clandestine, putem accesa informații doar dacă acestea sunt disponibile în mod liber, dar și acestea sunt dovedesc utile. O a treia sursă importantă pentru evaluările noastre sunt rapoartele delegațiilor Uniunii Europene. Așa cum știți, există 140 de delegații ale UE în întreaga lume și raportarea acestor delegații este extrem de valoroasă pentru activitatea noastră. Apoi, Singura noastră capacitate, ca să spun așa, e cooperarea cu centrele satelit ale UE din Spania. Avem acces la imaginile oferite de uh, SatCen aflat uh, în Spania și în crizele recente uh, acest lucru a fost important pentru a înțelege ce se întâmplă la marginile, la frontierele Uniunii Europene. Avem o cooperare strânsă de asemenea cu personalul militar al uh, Uniunii Europene și acolo există un directorat pentru informații. În majoritatea cazurilor um, vorbim de uh, niște rapoarte pe care le elaborăm împreună cu omologii noștri militari. Și cred că e un lucru unic în Europa, dar a fost dorința clienților noștri privilegiați, președinții instituțiilor europene, pentru a dispune de toate informațiile într-un uh, loc unic, un fel de one-stop shop. Am menționat deja diferențele care ne caracterizează. Nu suntem operaționali, nu colectăm date personale și nici alte informații. Și e important de înțeles acest lucru pentru a înțelege cum funcționăm. Pentru a fi foarte sincer, pentru a ne derula activitatea, nu avem nevoie de un astfel de drept. Rapoartele noastre nu au nevoie de datele personale ale unor indivizi. Cum spuneam, noi facem o analiză de tip strategic și nu-mi imaginez nicio situație în care un individ să joace un rol atât de important încât să fie necesar un dosar personal. Dacă e acum să mă refer la cele spuse recent despre activitatea noastră, s-a vorbit deja de uh, relativ la raportul privind programul de supraveghere al NSE din Statele Unite, uh, domnul uh, raportor Moraes și președintele nostru astăzi, preocupări s-au exprimat asupra felului în care acționează INTCEN și uh, asupra controlului care ar trebui exercitat. Uh, aș reaminti că raportul solicită înaltului reprezentant să solicite uh, informații, INTCEN, divizie ASAE, respectând drepturile fundamentale și cele de protecția datelor personale, oferind informația Parlamentului, permițând Parlamentului să-și, să exercite rolul de control asupra dimensiunii externe a acțiunii UE. Solicită Comisiei Europene și înaltului reprezentant să propună un temei juridic pentru activitatea INTCEN, în cazul în care cooperarea în domeniul informării sau colectării de date ar fi avută în vedere de această divizie, în cazul în care ele ar avea un impact asupra strategiei interne UE. Deci, altfel spus, dacă activitatea noastră s-ar îndrepta la un moment dat către uh, un capitol mai operațional, atunci trebuie să existe niște mecanisme foarte clar definite, inclusiv de control. Repet, nu este cazul deocamdată și în viitorul um, apropiat nu cred de asemenea să fie cazul. Comisia a răspuns acestui raport al Parlamentului European și se ocupă de problema temeiului juridic pentru activitatea noastră. Cum am menționat, INTCEN este parte a Serviciului de Acțiune Externă. Și temeiul juridic al INTCEN, în acest context, e oferit de decizia Consiliului privitoare la stabilirea și funcționarea SAE. Iar data, protecția datelor conținute în această decizie se aplică și la activitatea INTCEN. Aș încheia prin a mai spune un singur lucru care a revenit în diverse uh, dezbate și anume întrebarea dacă suntem în poziția de a controla contribuțiile oferite de statele membre. Pe de parte, toate contribuțiile ne parvin pe bază benevolă din partea serviciilor de informații naționale. Noi nu putem atribui sarcini nimănui, primim doar ceea ce ni se oferă. De asemenea, nu avem acces la felul în care acele informații sunt colectate sau ce tip de sisteme sunt utilizate în acest scop. Însă, și asta poate e un punct de pornire a discuției, Curtea Europeană de Justiție a menționat în avizul său din 2013 că principiul încrederii reciproce între statele membre este de o importanță fundamentală în legislația UE. Iar acest lucru ține și de faptul că statele membre nu pot verifica dacă celelalte state membre au respectat drepturile fundamentale garantate de uh, legislația UE. Însă, noi uh, știm că toate informațiile colectate de agențiile naționale sunt făcute potrivit legislațiilor naționale și acordurilor internaționale obligatorii. E o temă, cum spuneam, care merită subliniată. O ultimă observație. Avem un bun mecanism de uh, a întreba, dar nu de a transmite sarcini și, cum spuneam, am primit uh, mii de contribuții, mii de răspunsuri. Un alt lucru important, astăzi primim foarte multe contribuții fără ca măcar să le solicităm, ceea ce demonstrează odată în plus angajamentul agențiilor naționale în a susține activitățile la nivelul UE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru excelenta prezentare a activităților uh, dumneavoastră uh, de supraveghere în Finlanda. Dragi colegi, așa cum v-am spus, din păcate domnul Salmi trebuie să ne părăsească la ora 10, așa că aș propune să-i punem întrebări dacă avem acum, imediat. Deci dacă aveți întrebări pentru domnul Salmi, vă rog să ridicați cartonașul sau mâna. Yes, please. Vă rog. Eh, buenos días, mi nombre Domnul Vos. Del Parlamento Español. Sunt Ignacio Sánchez din Parlamentul, Expani eh, Parlamentul Spaniol. Aș avea următoarea întrebare. Tante, para el trabajo de INCENT, el hecho de que no. Spuneți că considerați că un element important în activitatea INTCEN este faptul că nu colectați, nu păstrați date personale și um, ați insistat asupra caracterului voluntar al contribuțiilor um, Serviciilor Naționale de Informații. Uh, considerați că creșterea, dezvoltarea logică a serviciilor de informații ar face necesar ca dumneavoastră să puteți să colectați aceste date personale? Credeți că ar fi de dorit acest lucru, având în vedere procesul de maturizare a, al serviciilor de informații naționale? Considerați că ați dori să cereți pe baza anumitor reglementări agențiilor anumite tipuri de informații? Considerați că ar trebui să se deschide aceste căi pentru ca serviciul uh, european, Centrul European de Analiză, să se poată dezvolta? Sorry. Ignacio Sanchez. Vă rog să repetați numele dumneavoastră. Uh, sunt Ignacio Sanchez din uh, Parlamentul Spaniol. Rug, rog colegii din Parlamentele Naționale să dea cartonașul și numele lor uh, ușierilor. Deci vă rog să Vă dați și dumneavoastră numele dacă doriți să luați cuvântul, așa cum o fac și eurodeputații. Mai am un vorbitor pe listă, e vorba de domnul Vos. Vă rog. Ähm, Mulțumesc. În primul rând, înțeleg că dumneavoastră nu desfășurați propriile operațiuni și de aceea nu necesitați nici control. Însă m-ar interesa dacă rezultatele dumneavoastră le transmiteți înapoi către serviciile naționale de informații. Ce vedeți acolo? De fapt, evaluați situația din anumite țări sau cu privire la anumite situații în ceea ce privește siguranța pentru organismele comunitare sau este o completare a activităților desfășurate de anumite organisme ale Uniunii Europene. De asemenea, aș vrea să știu dacă colaborați cu Europolul, Interpolul sau serviciile de informații din partea țărilor terțe și dacă pe termen lung, oare ar avea sens să desfășurați propriile operațiuni sau dacă nu ar fi mai bine ca totul să fie coordonat de către serviciile naționale de informații? Uh, ask um, also Mrs. Dau și cuvântul doamnei Intfeld. Mulțumesc, domnule președinte. Presupun că punem doar întrebări legate de int-cen acum, da? Bun. Trebuie să spun că am avut acest dialog de multe ori aici la Parlament și încă azi nu mi este clar ce face Centrul de Analiză a Informațiilor al Uniunii Europene. Pentru că spuneți ce nu faceți, dar nu știu ce faceți. Și a spune că suntem uh, doar o cutie poștală în care serviciile secrete își uh, depun informațiile pe care alte alții apoi le cer, nu este foarte credibil, pentru că știm că serviciile naționale de informații din Uniunea Europeană și-au depășit prerogativele. Fac spionaj, um, spionează persoane și instituții din alte state membre cooperează strâns cu CIA-ul, chiar în operațiuni uh, ilegale și mi-aduc aminte de declarația dumneavoastră după raportul Senatului American uh, privind operațiunile uh, CIA și dovezile legate de tortură. Dumneavoastră ați spus, nu avem cum să știm din ce surse vin informațiile pe care le primim. Și apoi veniți aici și spuneți că controlul nu este necesar pentru că, de fapt, avem un rol strict administrativ. Eu cred că uh, un control adecvat trebuie organizat, uh, inclusiv acesta să participe și Parlamentul. Trebuie să știm ce face INTCEN, ce informații procesează și cred că colegul nostru spaniol a spus de fapt același lucru. Uh, Spuneți că nu colectați datele personale, asta cred, dar asta nu înseamnă că nu procesați date personale. Deci am impresia că vă alegeți cuvintele cu multă atenție. Eu una aș dori ca INTCEN să devină chiar o instituție europeană, dar în cadrul tratatului, deci cu un cadru juridic, ca, inclusiv cu un control demn de acest nume. Mulțumesc, doamna Infelt, are cuvântul doamna Lauristin. Very much. Um, <clears throat> uh, maybe... Mulțumesc. Poate continui un pic exact pe subiectul abordat de uh, Sofie. Care este, de fapt, contribuția dumneavoastră? Strângeți informații din statele membre. Dar, încă bine am înțeles, analizele dumneavoastră nu privesc anumite state membre, ci Uniunea Europeană în ansamblul ei. Uh, deci ce este această securitate internă a Uniunii Europene? Care sunt principalele ei dimensiuni? Care sunt principalele provocări din punctul de vedere general al Uniunii Europene și nu al statelor membre în mod specific? Și ce rol joacă uh, cybersecuritatea, de deci siguranța pe internet și toată siguranța informațională, pentru că în lumea modernă acest război al informațiilor este foarte important. Faceți analize pentru Uniunea Europeană. Cu ce provocări se confruntă Uniunea Europeană în acest nou mediu? Mulțumesc, doamnă Lauristin. Și acum dau cuvântul domnului Stugi din Parlamentul Italian pentru a pune o întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. S-a mai discutat și aici și în alte uh, locuri posibilitatea de a avea un serviciu de informații european în lupta împotriva terorismului uh, sau cybersecurității, nu atât în competiția economică în care statele membre de multe ori sunt în concurență. Și v-aș întreba cum imaginați rolul INTCEN în acest cadru? Pentru că e clar că el ar trebui recalibrat față de rolul actual. Vă mulțumesc, domnule Stucci. Domnule Salmi, vă rog, aveți cuvântul pentru a răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să răspund la toate întrebările. Întâi, dacă bine am înțeles întrebarea domnului Sanchez în legătură cu datele personale, și aici pot răspunde și doamnei Intveld în legătură cu datele personale. Noi nici nu colectăm și nici nu procesăm date personale. Și, așa cum am spus, acest lucru nu este necesar pentru activitățile noastre. Atunci mă întrebați ce facem dacă nu avem uh, astfel de activitate. Am produs 500 de rapoarte, multe în comun cu Uh, comisiile specializate în Parlamentul European și cu doamna înalt reprezentant care se întâlnește, deci, uh, cu comisiile speciale despre activitățile noastre. Și această modalitate de a lucra funcționează deocamdată. În legătură cu colectarea datelor personale, știu că Frontexul și Europolul funcționează în, uh, într-un, cadru, într cadru juridic diferit și în contextul activităților este important să aibă posibilitatea de a procesa date personale la nivel european. Pentru noi acest lucru nu este pertinent. Domnul Vos a pus o întrebare și uh, ar fi trebuit să spun acest lucru încă de la început. Comunicăm toate rapoartele noastre statelor membre. Acestea ajung la statele membre pe două canale, prin serviciile de informații, dar și prin Ministerele Afacerilor Externe, care primesc toate rapoartele noastre, pe lângă notele de informare sau documente mai personalizate pe care le transmitem doamnei înaltă reprezentanță sau altor uh, parteneri clienți ai noștri importanți. Deci, Există canale de comunicare și cu statele membre, nu este un drum cu sens unic. Primesc ceea ce producem noi. Care sunt probleme legate de uh, securitatea instituțiilor europene? Nu, nu ne ocupăm de asta. Fiecare instituție are propriul directorat sau departament de uh, siguranță care se ocupă de siguranța instituției, a staffului și uh, elementele legate de cybersecuritate. Uneori uh, oferim consiliere în legătură cu anumite provocări, mai ales în domeniul cybersecurității. Am produs documente în legătură cu uh, provocările și amenințările legate de cybersecuritate în Europa, care prezintă imaginea în general, de unde vin amenințările, de ce uh, sunt pertinente aceste lucruri, care sunt interesele celor care ne-ar putea ataca sau ar putea ataca rețelele instituțiilor. Întrebarea legată de cooperarea cu țări terțe. Cooperarea cu țările terțe este foarte limitată. Așa cum am spus, uh, ne bazăm evaluările pe contribuțiile statelor membre, eh, contribuțiile serviciilor de informații din state terțe și a pentru a comunica acest lucru în state terțe ar trebui să cerem consumțământul surselor de informații. Acest lucru e foarte complicat și știu că statele membre doresc să aibă relații bilaterale cu țări terțe. Deci eh, cooperarea cu țări terțe este foarte limitată și nu putem comunica niciun document scris și acest lucru este valabil și în legătură cu celelalte uh, organizații internaționale, inclusiv uh, cealaltă care se află aici în acest oraș. O întrebare în legătură cu viitorul. Avem nevoie de uh, un serviciu european de informații? Cred că până la urmă este o chestiune politică și juridică care mă depășește, dar eu cred că deocamdată nu este realist acest lucru, având în vedere că securitatea națională este uh, de responsabilitatea statelor membre. Dacă uh, s-ar dori așa ceva, cred că doar statele membre ar putea decide așa ceva și ar fi nevoie de uh, modificarea tratatului de la Lisabona pentru a se merge într-o astfel de direcție, deci nu cred că se va întâmpla uh, pe termen scurt. Am avut deja de mai multe ori um, discu- dis- discuția legătură cu preocupările dumneavoastră în legătură cu activitățile noastre și acum aș dori să mă angajez și să discut cu președintele acestei comisii dacă ar fi posibil ca membrii comisiei dumneavoastră să vină la Incen în vizită într-o zi și atunci cu această ocazie să putem discuta împreună cum realizăm activitățile noastre și ce am făcut în ultimii ani pentru a clarifica anumite chestiuni, anumite uh, preocupări ale dumneavoastră. Domnule președinte, sper că am răspuns cam la toate întrebările. Your timing is expert, uh, Mr. Salmi. Domnule Salmi, este exact ora 10. Vă felicit pentru modul în care ați gestionat timpul. Vă mulțumesc pentru prezență și acum, doamnelor și domnilor, Um, îl anunț pe domnul David Bigford, fost director juridic al, al, al serviciilor de informații, agențiilor de informații MI5 și MI6. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și este onoare pentru mine să mă aflu aici. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit standarde ridicate privind analiza informațiilor colectate de serviciile de informații înainte se poate acționa pe baza acestora. Serviciile de informații acceptă, aceste standarde înalte pentru că altfel s-ar încărca drepturile și persoanelor afectate. Această analiză implică uh, coroborarea unor fragmente de informații din supravegherea electronică sau rapoartea unor surse uh, uh, obținute cu anumită presiune. Colectarea informațiilor este dificilă și uneori periculoasă, dar informația este verificată și reverificată în timpul analizelor înainte de a se acționa în funcție de aceasta. Cu cât uh, se strâng mai multe informații, cu atât standardul analizelor este mai ridicat și supravegherea uh, electronică necesită aceste standarde. Mă refer la modalitățile supravegherii electronice și nu de autorizarea acestora. Astăzi, anumite organizații și grupuri de apărare a libertăților civile cer ca această supraveghere electronică să fie sever limitată și pentru a sprijini acest punct de vedere, citează concluziile legate de prevenirea atacurilor teroriste, care nu țin cont de valoarea informațiilor care permit agențiilor să, să realizeze anchete pe termen lung, dar și să proceseze informații negative pentru a aborda mai bine anumite uh, ținte uh, pentru ca persoane inocente să nu fie afectate negativ. De aceea, limitarea exagerată a accesului la informații vitale nu este de dorit dacă se dorește un standard ridicat al analizelor, însă se pune întrebarea dacă această analiză este utilă. Da, este, doar în Regatul Unit, anul acesta, cam în fiecare zi este aretat un, uh, o persoană suspectă de terorist. Um, mulți au uh, plecat, mai multe sute de persoane au plecat în Siria, dintre care 300 erau necunoscute serviciilor de informații. Și în fiecare săptămână um, sute de pagini sunt uh, um, retrase de pe internet. Trebuie să luptăm cu cei care recrută uh, persoane vulnerabile sau criminali pentru rețelele lor. Limitarea supravegherii agențiilor de informații ar duce la creșterea riscului de a se face rău. Ehm, nu doar din punct de vedere al terorismului, dar și în traficul de ființe umane, prostituția copiilor, eh, traficul de droguri și așa mai departe. Când am fost director juridic al serviciilor de informații britanice, am avut ehm, o relație dificilă cu grupurile de apărare a libertăților civile. Așa că eu aș întreba acum ce este necesar pentru a-și proteja interesele și nu pentru a atrage atenția. Ceea ce este necesar și sprijin acest lucru este uh, controlul uh, asupra modului în care sunt uh, sunt informațiile pe internet echilibrul între interesele statelui și ale uh, persoanei uh, se regăsesc în cazul de drepturile omului Liander împotriva Suediei. Aici se vorbește despre drepturile la viața privată uh, și echilibru față de nevoia agențiilor de informații de a strânge informații. Curtea cere legislație pentru a stabili existența și baza activității acestor agenții și nevoia de a avea operațiuni și proporționalitate în aceste operațiuni pentru a asigura uh, securitatea națională și bunăstarea economică, dar și o supraveghere generală. Aceste obligații au fost uh, definite și prin alte decizii pe care uh, le includ în referire la cazul Liandra. Aceasta este baza pe care agențiile de informații își pot uh, realiza activitatea. O consecință a cazului Leander, Leander este cazul clas din Germania din 78, în care curtea a determinat că autoritatea judiciară um, poate să se pronunțe în legătură cu legalitatea cazului de supraveghere. Statul de drept implică, printre altele, că um, autoritățile executive pot Um, să se interpună drepturile individului um, cu control judiciar care oferă cele mai bune garanții de independență, imparțialitate și proceduri corecte. Problema este că de la cazurile Leander și Clas a crescut uh, foarte, s-a extins foarte mult nu doar internetul, dar și în general viteza comunicațiilor electronice cu metode uh, sofisticate de criptare, cum ar fi dark web-ul. Astfel, organizațiile au acces la um, rețele uh, criminale și uh, le folosesc pentru a ataca societatea și subina valorile comune. Agenția, agențiile de aceea și-au ex, extins supravegherea pentru a lupta împotriva acestor pericole și anchetează uh, comunicațiile electronice. Deci, de când s-a telefoanele, uh, s-a trecut acum la supravegherea e mail uh, mediilor sociale, telefoanelor mobile și a tuturor altor tipuri de comunicații moderne. a trecut mult din ziua în care se cunoștea numărul de telefon și durata comunicațiilor, dar acum se Uh, supraveghează pagini de internet, e-mail-uri, SMS-uri și așa mai departe. Sunt așa numite metadate, dar acest concept este vag și, uh, de fapt, uh, ar trebui mai corect numite data plus. Când persoana anchetată este în contact cu alte persoane informații personale legate de o gamă largă de contacte uh, sunt uh, necesare și sunt primite. De aceea trebuie să se permite um, aceste activități. Însă, uh, comunicațiile Data Plus trebuie limitate Uh, și e nevoie de un control din partea Curții Internaționale a Drepturilor Omului, inclusiv să se numească un amicus curia. autoritățile executive și uh, intervenția autorităților executive și un control parlamentar sunt suficiente. În Germania, tribunalul uh, oferă permisiunea pentru supraveghere, în Statele Unite doar judecători din uh, Curtea pentru Supravegherea Informațiilor pot oferi aceste autorizații doar dacă este o, succesiune, o suspiciune clară în legătură cu ținta respectivă. Toate aceste proceduri au meritul lor, dar, în totalitatea lor, într-o lume în care acțiunile de informații luptă împotriva terorismului și criminalității organizate, fără frontiere, cred că Stan și Bran ar numi această situație o dizordine generală în, um, când s-a luat hotărârea Leander de Curtea Drepturilor Omului, nu, au exista, nu existau aceste mijloace uh, de comunicații moderne. Deci, serviciul de informații se confruntă cu dificultăți majore din cauza procedurilor complicate de autorizare. Cu cât procedurile de autorizare sunt mai complicate, cu atât mai mult trece timpul și cu atât mai mult uh, uh, rețelele teroriste sau de criminalitate organizată se dezvoltă și timpul este crucial. E nevoie de organizații, uh, unii au cerut uh, organizații internaționale de control, um, Cazul uh, necesită în noua eră operațională este ca agențiile să își exercite activitatea în funcție de legile naționale și să acopere inclusiv supravegherea ă, activităților electronice și să fie sprijinite de un control parlamentar sau la nivel înalt pentru a limita abuzurile. supravegherea uh, preautorizată trebuie să fie realizată de către rețea judiciară. În ultimul raport al Comitetului de Supraveghere um, al Serviciilor de Informații din Regatul Unit au spus că nu s-a putut ține cont de preocupări ale judiciare legătură cu aspecte politice, uh, însă se poate ține de cont de preocupări juridice. Deci a spune că nu se poate ține cont de preocupări politice sau diplomatice nu este inacceptabil. O procedură formală de apel nu există, însă, în acest context, o, uh, aprecie, o um, uh, supraveghere parlamentară sau de alte tipuri uh, ar uh, s-ar afla deasupra supravegherii judiciare. La un alt nivel, Comitetul de supraveghere în domeniul informațiilor în um, Regatul Unit uh, recunoaște nevoia de supraveghere în operațiunile electronice pentru a lupta împotriva um, terorismului și au fost uh, implicate și serviciile vamale și alte agenții, fără implicarea autorităților judiciare. Toate aceste agenții suferă presiuni de a păstra cetățenii într-o situație de siguranță. Și aceast, în cadrul acestei presiuni se face de către executiv nu doar politica pentru uh, domeniile acoperite, ci și deciziile de fiecare zi privind supravegherea fiecărui obiectiv și aplicarea codului de supraveghere este limitat la acest scop. Și uh, supravegherea secretă este doar o parte din operațiunile de supraveghere uh, a teroriștilor și uh, uh, rețelelor criminale. Dilema este cine poate afla aceste informații. E vorba uh, de un echilibru între certitudine și proporționalitate în momentul în care agenția uh, cere uh, o autorizație și executivul când oferă această autorizație. Trebuie să subliniez faptul că um, publicul înțelege echilibrul drepturilor uh, între um, interesele exprimate în cadrul clas. Se permite această supraveghere conform convenției pentru a asigura siguranța din, um, instituțiilor electronice, uh, instituțiilor democratice. Într-un uh, cadru rezonabil, într-un calendar rezonabil și mi-aduc aminte uh, <laughs> de o observație a judecătorului în acest domeniu din Regatul Unit, care a spus că niciodată nu putem fi siguri că uh, tot ceea ce este disponibil va fi aprobat de Tribunalul um, de um, Supraveghere. O supraveghere post factum um, poate fi întotdeauna atacată. Dacă suntem de acord că autorizarea judiciară, conform cazului clas, este, este calea de urmat, este clar că problemele în evoluție uh, legate de comunicațiile de tip data plus și evoluția rapidă a uh, comunicațiilor electronice necesită contribuții uh, electronice la procesul de autorizare. Înseamnă acest lucru că e nevoie de autorizație judiciară formală, ca în Statele Unite, Germania și Suedia, sau există o cale mai rapidă și mai sigură de autorizare judiciară cu uh, mijloace tehnice? Sistemul logic și cel mai util ar fi ca judecătorii să participe la operațiunile de fiecare zi ale serviciilor de informații pentru a autoriza toată supravegherea electronică și toate operațiunile pe moment, după ce au analizat drepturile um, obiectivelor, dar și drepturile celor care ar putea fi afectați. Astfel, experți independenți pot lua deciziile în funcție de ultimele evoluții tehnologice. Astfel, executivul uh, nu mai are responsabilitatea, publicul este satisfăcut și organizațiile de drepturi civile sunt de asemenea satisfăcute și se respectă cazul Leand- cazurile Leander și Clas. Dar, uh, de fapt, tribunalele de autorizare fac deja aceste lucruri, dar ele sunt tentate să minimizeze riscul de abuz pe baza informațiilor pe care le primesc certitudinea juridică este disponibilă uh, doar în cazurile în care um, în cadrul uh, agențiilor de uh, informații există actori judiciari informații în fiecare zi de operațiuni, de obiective și de parametri tehnologici. Judecătorii astfel analizează dovezi de la experți și își bazează carierele pe echilibrarea între drepturile, interesele statelor și drepturile persoanelor. Astfel pot interveni în orice stadiu al unei anchete și um, pot uh, oferi un sistem superior decât uh, um, apelul făcut la un organism extern de autorizare de către serviciile de informații. Drepturile tuturor celor uh, Uh, care uh, au vreo legătură cu serviciile de informații sunt protejate mai bine de un judecător pe moment decât de un organism extern. Ultima dată când am venit aici la Parlament, uh, colegul din Franța a, a, a fost foarte de acord cu mine când a spus că sistemul francez este cel pe care uh, îl propun ca alternativă. Însă de atunci guvernul francez a demolat acest sistem și a pus uh, sistemul executiv, a dat puterii executive controlul asupra uh, autorizării acestor operațiuni. Deci, astfel, Franța a ajuns în această situație ca și Regatul Unit. Astfel, judecătorul antiterorist din Franța a spus că această nouă legislație uh, nu uh, permite un control din partea sistemului judicial. Credeți-mă, în calitate de director juridic al serviciilor de informații, uh, nu, acesta nu este cea mai bună uh, soluție. Poate să pară că este cea mai eficientă uh, cale de urmat, însă ea Uh, controlul din partea autorităților judiciare externe nu este cea mai, cel mai eficientă modalitate de control. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you so much, uh, Mr. Bickford, for your... Mulțumesc foarte mult, domnule Bickford, pentru contribuția noastră impresionantă și interesantă la conținutul acestei conferințe. Domnilor și domnilor, dacă aveți întrebări și observ că domnul Voit s-a înscris la cuvânt. Vă rog, aveți cuvântul. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Herr... Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Brickford, ați uh, făcut câteva observații interesante cu privire la canale deosebit de controversate care în mod public nu pot fi menționate. Cu siguranță, cred că v-ați referit și la Germania, unde, pornind de la anumite prevederi uh, ancorate în contractele de resort, există posibilitatea și, de asemenea, dreptul uh, cetățenilor uh, de a uh, intercepta, de a asculta cetățeni germani și firme germane, persoane juridice. Aș vrea să știu unde se situează aici controlul, pentru că aș vrea să știu dacă aveți posibilitatea sau dacă măsurile dumneavoastră de interceptare de care beneficiați în Marea Britanie trebuie verificate uh, la fel ca în Statele Unite, la dumneavoastră în țară, sau pur și simplu sunt de asemenea niște subiecte care nu, despre care nu se poate vorbi, deci nu sunt nici supravegheate, nici controlate. Next question by... Următoarea întrebare din partea doamnei Intfeld. Domnule președinte, în primul rând, câteva întrebări pentru dumneavoastră, dacă îmi permiteți. Doresc să fac observație cu caracter general și să spun că sunt puțin îngrijorată ascultând întregul panel. Ar fi trebuit să discutăm aici despre control, despre supraveghere, iar tot ceea ce am auzit până acum este de ce controlul este nenecesar, ba chiar periculos în anumite cazuri. Și mă surprinde că serviciile secrete sunt uh, într-un fel ca bancherii, incapabili și uh, nu doresc să învețe din excese și din greșelile la care am fost martori în ultima vreme în ultimii ani. Am observat cum uh, serviciile de informații s-au purtat ca niște cowboy uh, de-a lungul vremii. Iar uh, doamna Albotina a făcut o declarație inițială care pe mine m-a șocat. Nu cred că înțelegeți nici măcar puțin cum trebuie privite libertățile civile, pentru că secretele serviciile de informații lucrează în interesul cetățenilor și nu invers. De aceea avem acest control democratic și asta ne diferențiază de dictatori. Aș vrea să știu care este stadiul lucrurile în ceea ce privește ancheta judiciară în cazul Belgacom. Care este stadiul lucrurilor în ceea ce privește ancheta la, cu privire la microfoanele care au fost amplasate în clădirea Consiliului de aici la Bruxelles descoperite acum 10 ani și nici până acum nu știm ce s-a întâmplat în acest caz. Este adevărat că compania care investigează Belgacomul, Fox IT, o companie olandeză, că aceasta a fost pusă pe fugă pentru că era pe punctul de a descoperi ceva, iar autoritățile belgiene nu doresc să îi supere pe americani, motiv pentru care lucrurile au fost oarecum mușamalizate. Și, în al doilea rând, aceasta este o întrebare către toți oratorii. Cum puteți să spuneți că controlul nu este necesar sau că eventual ceea ce avem este deja suficient? Știm cum stau lucrurile cu Belgacom, cu Prism, cu uh, CIA și acțiunile lor. Și până acum, nici măcar un guvern european nu a fost tras la răspundere. Nici măcar un guvern european, cu toate că știm cu toții foarte bine că toate statele membre au fost implicate și informate cum stau lucrurile cu Gimalta și cooperarea între Bundesna, Christendienst și NSA. Și pot să continui cu exemple de acest gen. Ceea ce știm este că în ultimii ani au avut revelații cu privire la uh, serviciile de informații care și-au depășit prerogativele, și-au depășit uh, domeniul de acțiune. Aș vrea să știu uh, Așadar, cum stau lucrurile? Pentru că cred că a sosit momentul să beneficiem de un control corespunzător. Și domnul Vogt avea dreptate atunci când a subliniat că problema nu este mecanismul de control la nivel național sau uh, controlul uh, serviciilor de informații naționale, ci tocmai cooperarea transfrontalieră între serviciile de informații, care nu este supusă niciun, niciunui tip de control democratic. Iar dumneavoastră se presupune că ar trebui să ne protejați democrația și libertatea. Sunt extrem de îngrijorată. Thank you, Mrs. Infeld. I answer... Mulțumesc, doamnă Infeld. Vă voi răspunde în câteva momente. Însă mai întâi doresc să luăm și celelalte întrebări. O întrebare a domnului Hans Christian Ströble din Germania. Please. Ja, <clears throat> mein Name ist Ströble, ich bin Mă numesc Ströble și sunt uh, deputat în Bundestagul German, Parlamentul German, iar acolo sunt de asemenea membru în uh, organismul parlamentar de control pentru servicii secrete și membru al uh, Comisiei de Investigare a NSA. Și atât domnul Brache cât și domnul Brickford au solicitat controlul parlamentar. Iar domnul Brickford respectiv domnul a spus deja înainte, că și informațiile confidențiale trebuie transmise unui astfel de for parlamentar dacă ar fi să se exercite un astfel de tip de control. Însă, cum stau lucrurile în practică? În practică, dacă guvernul german ar trebui să transmită informații confidențiale către Comisia de Anchetă, Guvernul Regatului Unit ar amenința să întrerupă colaborarea între serviciile de informații dacă guvernul german ar transmite informațiile confidențiale respective către uh, forul de resort din uh, Parlament. Deci, teoria e teorie și practica practică. De aceea nu înțeleg de ce Parlamentul European, respectiv parlamentele individuale, nu se preocupă mai mult de faptul că, de exemplu, în Germania, în acest moment, există suspiciunea, suspiciunea întemeiată, că NSA, prin acțiunile sale de spionaj din Europa, cu ajutorul Serviciului Federal de Informații, ar fi ascultați, supravegheați politicieni europeni, instituții europene, mai ales politicieni francezi și, de asemenea, uh, companii europene. Există această suspiciune întemeiată de spionaj din partea NSA și acest lucru nu este luat în seamă. De aceea, cred că acest lucru ne arată cât de importantă este o colaborare a țărilor europene în acest domeniu al controlului uh, supravegherii serviciilor de informații și cred că trebuie să găsim mijloacele necesare astfel încât uh, forurile de control, structurile de control să înceapă să colaboreze, pentru că altfel vom fi uh, expuși unor astfel de acțiuni de spionaj din partea NSA sau a altor servicii de informații în continuare. Președintele, mulțumesc domnule Ștreble, domnule Moris. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să adresez și o întrebare cu privire la controlul parlamentar, însă o întrebare uh, care anticipează și se referă și la ceea ce a spus doamna Infeld și colegul care a vorbit anterior. Eu nu uh, am făcut niciun fel de declarație înainte, ci doar am introdus conferința, însă Parlamentul European nu are competențe directe în ceea ce privește controlul. În uh, sondajul nostru am analizat doar ce se întâmplă în ceea ce privește controlul acestor servicii uh, la nivel european Doamna Infeld a numit un exemplu din Belgia, însă noi considerăm că este nevoie de un control mai eficient și ne folosim influența politică pentru a sublinia situația anacronică din anumite state membre, o situație dificilă cu care se confruntă multe dintre statele membre. Este nevoie de sisteme eficiente. Nu pretindem că avem însă uh, competențe juridice în acest domeniu, pentru că nu le avem. Doresc să ne întreb pe domnul Brickford și în primul rând să-i mulțumesc pentru prezentarea sa detaliată. Eu înțeleg lucrurile în felul următor și da, Sofie Intfeld fel referit și la acest lucru. A, s-a intrat în detalii cu privire la controlul parlamentar, însă dânsa a făcut o comparație între situația dinamică din prezent, în care Franța adoptă un sistem prin care, pe care îl avem în acest moment în Regatul Unit, există o situație complexă a DCHQ, o complexitate mare, uh, a colectării de informații în masă și, de asemenea, un sistem anacronic de uh, control parlamentar, care nu s-a mai schimbat de ani de zile. Domnule Brickford, această întrebare vi se adresează dumneavoastră. Parlamentul nu reușește să, uh, chiar dacă dorește acest lucru, nu reușește să facă față acestei sarcini uriașe. Iar întrebarea mea pentru dumneavoastră și sunt și eu îngrijorat pentru că Franța adoptă sistemul nostru. Întrebarea mea este, modelul judiciar pe care l-ați propus, sunteți în favoarea acestuia? Nu se întâmplă că judecătorii, de asemenea, în anumite cazuri, nu vor fi capabili, nu vor beneficia, uh, nu, vor uh, reuși să rezolve problemele cu uh, modalitățile tehnice pe care le au la dispoziție, respectiv cu cunoștințele de care beneficiază. Probabil că nu vor reuși să facă față anumitor situații. De exemplu, în Regatul Unit, uh, un uh, secretar de afaceri interne autorizează ceva, iar judecătorii nu vor reuși să uh, țină pasul cu astfel de situații. În ceea ce privește Parlamentul European, noi dorim să monitorizăm în continuare rapoartele noastre pentru că suntem conștienți că există un deficit tehnic, unul democratic și știm că aceasta este realitatea pentru dumneavoastră în parlamentele naționale atunci când vă confruntați cu situații dificile. Iar întrebarea mea este, care este modelul care ar funcționa cu adevărat? Nu sunt sigur că modelul judiciar ar funcționa, însă urmăresc ceea ce se întâmplă în Franța acum și sunt îngrijorat pentru că se îndreaptă către sistemul din Marea Britanie. Și acesta pune o serie de probleme. Așadar, aceasta este întrebarea mea pentru dumneavoastră. Președinte, mulțumesc, domnule Moraes. Haideți să luăm întâi toate întrebările, domnule Brickford, și avea voi să oferim răspunsuri. Acum, din partea României, doamna Calimente. Yes, please. Vă rog. Domnule președinte, stimați colegi parlamentari, stimați invitați, această conferință o consider foarte importantă. Ea abordează problema cooperării serviciilor de informații și combaterea terorismului și din acest motiv spun că ea este foarte uh, importantă. Uh, de asemenea, s-a discutat și am remarcat că suntem de acord cu toții că trebuie să existe un control parlamentar al serviciilor de informații, tocmai pentru ca acestea să nu uh, scape de sub controlul uh, civil și uh, de asemenea acest lucru uh, este foarte bun și este o preocupare constantă și a Parlamentului uh, României. Odată cu tratatul de la Lisabona, Adunarea Parlamentară a Europei Occidentale, singura instituție europeană care se ocupa de securitate și apărare, a fost desfințată. Prin tratatul de la Lisabona, aceste atribuții revin parlamentelor europene. În schimb, la nivel european nu mai există niciun fel de coordonare, niciun fel de comunicare, practic, între serviciile de informații și cred că acest lucru este o mare lipsă a Europei în fața provocărilor cu care uh, ne confruntăm și mă refer aici atât la migrația clandestină care vine din nordul Africii spre uh, Europa, în special prin Italia și Grecia, sau ceea ce se întâmplă în estul Europei cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. <clears throat> Este de asemenea foarte bine că s-au pus întrebări și că suntem foarte preocupați de ceea ce a făcut NSA și de felul în care uh, va trebui ca prin intermediul parlamentelor naționale sau chiar a Parlamentului European să primim răspunsuri la întrebările pe care le avem și întrebări care au fost ridicate uh, și aici. Uh, sigur, toate aceste lucruri sunt bune, dar uh, Până la urmă, Statele Unite este aliatul nostru, este aliatul nostru în NATO. Din ceea ce văd aici, din do- toate documentele și din toate lorile de poziții, nu văd un singur lucru. Sigur, ne temem de terorism, ne temem de migrație ilegală, ne temem de foarte multe lucruri, dar nu ne temem de un stat agresor, care în acest moment agresează un stat al Europei. Și aici mă refer la Rusia, știți foarte bine. Țările din estul Europei sunt supuse în acest moment nu unor uh, încercări de, de atacuri cibernetice, ci sunt supuse unui război cibernetic de-a dreptul. Și asta o știm. Uh, la conferința de la Vilnius, România a primit uh, sarcina să coordoneze sistemul de uh, apărare uh, cibernetic al Ucrainei, lucru pentru care suntem mândri și care am trecut să-l punem în aplicare. Dar întrebarea pe care eu vreau să o pun și care mă frământă este care este răspunsul Europei la acest atac uh, cibernetic uriaș al Rusiei asupra Europei, pentru că el nu se reflectă numai asupra Europei uh, răsăritene, ci a întregii uh, Europe și Observ că nimeni nu este preocupat de acest lucru și mai ales că am fost într-o vizită parlamentară în uh, Ucraina nu de foarte multă vreme și acolo lucrurile, să nu credeți că s-au liniștit, rușii se pregătesc pentru următorul pas pe care l-au de făcut și anume ocuparea regiunii Mariupol. Uh, aceste lucruri nu vor înceta, uh, războiul electronic la care suntem supuși și pe care ei îl desfășoară în continuare pe toate, ă, cu toate mijloacele și cu toată forța, ă, va continua și cred că, ă, sigur, este datoria fiecărui stat să răspundă, dar eu cred că și Uniunea Europeană trebuie să aibă un răspuns colectiv. Vă mulțumesc! Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc lui Claude Moraes și echipei noastre pentru a fi propus această întâlnire. Sigur, salutăm nu doar cooperarea care este înscrisă instituțional între parlamentele noastre, ci un alt lucru important e că în, într-un moment în care amenințările sunt importante, dezbaterea e pe prima pagină a ziarelor, trebuie să ne întrebăm asupra echilibrului democratic pe care trebuie să-l găsim în sistemele noastre de control, deoarece reprezentăm cu toții niște democrații care um, încep să se replieze și utilizează mijloace aflate la limită. Uh, S-a evocat de către colegi proiectul de lege adoptat în uh, adunarea națională din Franța la începutul lunii mai în ce privește serviciile de informații. Uh, un sistem de procedură accelerată, nu voi comenta această procedură accelerată, uh, nu cred că sunt parlamentari din Franța astăzi, lucruri regretabile de aminteri această lege este examinată în Senatul francez și va fi promulgată foarte probabil în cursul verii. Președintele Republicii Franceze, domnul Hollande, a solicitat un control constituțional al acestei propuneri de lege. Consiliul Constituțional urmează să se uh, pronunțe. Legea pune numeroase probleme, deși se pare că va fi adoptată. Unele au fost deja evocate, în deoseb uh, E vorba de extinderea exagerată puterilor șefului, șefului guvernului cu un sistem de absența controlului a priori pe cale administrativă sau judiciară. Apoi, colectare masivă a datelor cetățenilor pentru ca acestea să fie analizate și în ochii multor juriști acest lucru e contrar, în primul rând, Constituției uh, franceze, articol 66, care prevede că autoritatea judiciară este gardianul, păstrătorul libertăților și în special a libertăților individuale. Ori nu există control judiciar uh, a priori în acest sistem de hipercontrol. Un alt lucru important de subliniat aici Uh, cu dumneavoastră, stimați colegi, se încalcă atât dreptul european cât și jurisprudența, pe de o parte, a Curții Drepturilor Omului, dar și a Curții Europene de Justiție de la Luxemburg. Pe scurt, ce uh, părere aveți despre aceste modalități de control sau mai degrabă uh, absența controlului judecătoresc? Așa cum și Claude reamintea, cum tehnic să facem să putem răspunde solicitărilor, întrebărilor punctuale atunci când nu avem suficienți judecători, suficiente mijloace. Vă mulțumesc! Mr. Galazewski from Poland. Domnul Galazewski din partea Poloniei. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Słucham. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat discuția cu mare atenție și doresc să îmi exprim și eu câteva idei. Pe de o parte, este necesar să existe un control civil exercitat prin Parlament asupra serviciilor de informații. Însă, în același timp, ne interesează ca aceste autorități să funcționeze bine, eficient. Noi, în Polonia, și nu suntem singurii de aici din sală, am aflat că este ușor să influențezi politicienii. Politicienii Partidului Comunist de multe ori erau direct spioni ai uh, Serviciului de Informații rus de aceea este dificil să găsești aici o balanță. Pe de o parte, există instituțiile statului care sunt în schimbare sau alte instituții, guvernul, Uniunea Europeană. Toate acestea trebuie să aibă acces la informații, însă informațiile sunt dificil de controlat. În Norvegia există un sistem care mie personal îmi place. Parlamentul alege persoanele care se exercite controlul asupra serviciilor de informații, însă aceștia nu sunt politicieni, ci sunt experți în domeniul lor. Cred că acesta ar putea fi un model de aplicat, pentru că este vorba despre niște experți care nu au prerogative politice. Mie acesta mi se pare un model bun și cred că am putea să ne inspirăm din acesta. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc! Mai avem doi uh, orator care doresc să ia din nou cuvântul. Este a doua oară când fac acest lucru, așa că îi voi ruga să fie succinți. Mai întâi, domnul Stucchi, Italia. Cirente. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul este foarte important, așa că bineînțeles că ne vin multe întrebări. Mai întâi, observație. Avem nevoie de două tipuri de control Întâi, un control rezervat specific um, din partea magistraților um, pe anumite chestiuni legate de libertățile personale. Um, de aceea trebuie evaluată oportunitatea realizării acestor alegeri și, pe de altă parte, controlul parlamentar, care trebuie să fie unul mai complet și exhaustiv. Bineînțeles, apoi se pune și întrebarea cum se pot comunica informațiile opiniei publice dacă nu sunt uh, secrete pentru ca aceasta să înțeleagă că activitățile serviciilor secrete, serviciilor secrete uh, se referă la chestiuni delicate și nu la chestiuni, așa zis, murdare. Uh, mă întreb ce eficiență și ce control poate avea o comisie parlamentară asupra acestor servicii de informații, inclusiv autorizarea bugetului uh, acestor servicii de informații, atâta timp când nu există răspunsuri clare în legătură cu modul în care sunt folosite resursele și nu există explicații clare în legătură cu ceea ce s-a făcut Eh, Comisia sau organul de control parlamentar asupra activităților acestor servicii de informații care ehm, controlează ehm, ex post trebuie să poată să spună că blochează resursele pentru că nu e clar că ceea ce s-a făcut până acum corespunde intereselor țării sau că a existat un control democratic complet față de ceea ce s-a întâmplat. Deci bugetul cred că este modalitatea cea mai utilă de a, de a, de a reacționa și de a um, obține astfel de garanții. Mulțumesc! Mulțumesc! Are din nou cuvântul domnul Voit pentru a doua oară. Ja, Präsident, ich danke Ihnen. Domnule președinte, vă mulțumesc. Domnul Stradea a confirmat adineori că Regatul Unit întrerupe contactele sau amenință cu întreruperea acestora. Deci, uh, practic, comisiile de anchetă uh, germane nu prea pot să transmită informații. Noi, în Germania, beneficiem de date foarte uh, controversate, sensibile. Germania este un lider economic în Europa și, la fel ca și Marea Britanie și Statele Unite, au acces în baza prevederilor uh, speciale ale aliaților asupra uh, datelor uh, din comunicațiile uh, germane. De aceea se pune întrebarea dacă nu sunt transmise informațiile autorităților germane, cine exercită controlul, cine controlează aceste date care sunt colectate în Germania și care afectează și se referă la milioane de cetățeni europeni. You, um, first of all, before I... Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul domnului Brickford, uh, aș dori să răspund și eu, în numele președinției, la câteva întrebări care au fost uh, adresate de doamna Infeld și îi voi răspunde în uh, olandeză pentru că este limba mea maternă și doresc să-i ofer uh, răspunsuri exacte. Cred că este de la sine înțeles că pe de o parte, se va crea la această conferință o um, relație de tensiune între practicile serviciilor de informație, așa cum a spus și domnul Brickman, și, pe de altă parte, controlul uh, democratic. Și este cât se poate de firesc ca această relație tensionată să apară. În ceea ce privește fiecare întrebare în parte, v-ați referit la un subiect, de exemplu, la măsurile de interceptare din uh, Justus Lipsius, unde uh, procesul judiciar a fost încheiat și anume printr-un lieu în Belgia. Asta înseamnă că nu a mai existat niciun motiv de a investiga în continuare. În ceea ce privește uh, Belgacomul și belgienii nu pot să spun nimic pentru că dosarul este încă pe rol. Însă, în ceea ce privește ambele dosare, s-a uh, realizat un uh, raport al Comisiei noastre de control pentru serviciile de informații din Belgia. În ambele rapoarte ale comisiilor de control, facem observații cu privire la propriile servicii de informații și sugerăm că ar trebui să fie mai proactive, respectiv că ar trebui să fie înainte ceva mai proactive. Cred că serviciile de informații belgiene vor lua în serios aceste rapoarte. Doresc de asemenea să mă mai refer la două aspecte. În Belgia există acest așa numit uh, Comisie I, Comisia de Control pentru Serviciile de Informații. Și cred că acesta este unul dintre sistemele care este cel mai bine dezvoltat atunci când vine vorba despre controlul serviciilor de informații. În plus, mai vine uh, o comisie BIM. Aici este vorba despre metodele speciale aplicate de către serviciile de informații. Și este vorba despre controle prealabile, respectiv uh, ulterioare sunt realizate controle înainte să se ia măsurile și după implementarea acestora. Sigur că există și o problemă și recunosc acest lucru, însă conferința care are loc astăzi aici poate oferi stimul în această direcție, astfel încât colaborarea să fie mai bună. Pentru că, într-adevăr, există probleme, nu avem niciun fel de control în ceea ce privește activitățile, serviciile de informații externe care acționează pe teritoriul Belgiei, de exemplu. Și, într-adevăr, ați venit cu un argument cât se poate de corect, ceea ce putea să fie chiar și un răspuns pe care l-aș fi oferit. Apoi, uh, mai există o întrebare care mi-a fost adresată, o întrebare din partea domnului Zetkovski și asupra acesteia voi reveni cât se poate de curând. Însă, doresc să mai adaug un lucru, și anume că pe parcursul acestei după amiezi îl vom avea alături de noi pe domnul Rahai, care uh, ne va descrie în detaliu ce facem și cum facem. Însă, înainte de a-i da cuvântul domnului Brickford, mai revin o dată la întrebarea domnului Sedavski. Mulțumesc! că mi-a uh, dat ocazia de a adresa această întrebare și de a spune câteva cuvinte despre acest domeniu. În primul rând, uh, trebuie să spun că am lucrat la Ministerul de Interne din Republica Cehă și că la noi circula o glumă. Spuneam că politicienii care nu sunt controlați ori sunt inutili complet, ori neinteresanți cu totul. Însă, acum, la modul serios, acesta este un subiect foarte important, cel pe care îl discutăm astăzi aici. Așadar, după părerea mea, activitățile uh, desfășurată de serviciile de informații trebuie controlate. Și acest control trebuie exercitat la două niveluri. Primul nivel ar fi cel profesional. Niciun judecător, niciun politician nu este capabil să evalueze în mod corect, de exemplu, desfășurarea anumitor mijloace tehnice în supraveghere sau colectare de date aplicată de către serviciile de informații. De aceea, cred că ar trebui să existe un panel de experți, experți independenți, care să fie format din foști directori ai serviciilor de informații, experți în domeniu, persoane cu prerogative uh, necontestabile în acest domeniu. Ceea ce a spus Sophie Infeld despre aceste lucruri îmi arată că noi, politicienii, ar trebui să insistăm asupra controlului asupra uh, principiilor de bază ale democrației. Cred că cea mai mare problemă cu care ne confruntăm aici și pe care au menționat-o mulți colegi de la Parlamentele Naționale este aceea că politicienii nu vor cu adevărat să verifice fiecare decizie a serviciilor de informații în practică. Ei vor să se asigure că serviciile de informații, de exemplu, nu uh, verifică opoziția și nu obișnuiesc să desfășoare activități împotriva altor politicieni sau organizații. Însă am o întrebare la modul general serviciile de informații au încredere unele în altele sau se spionează reciproc? Statele membre individuale, în loc să se confrunte cu un inamic extern, caută inamicii de la nivel intern în continuare? Pentru că asta agravează până la urmă situația mereu și mereu. Sunt 28 de state membre care au agenți secreți în celelalte 27 de state membre. Și avem uh, aceste urmări ale războiului rece, care încă se mai resimt. Iar apoi, următoarea întrebare pe care o am este una de natură ceva mai tehnică. Comunicarea încifrată. Pe aceasta nu am menționat-o până acum, însă știu că pentru uh, agențiile de informații aceasta este o problemă. Cum să își obțină informațiile cu privire la organizațiile teroriste? Pentru că este vorba despre informații codificate. Și Cred că controlul în această privință nu poate să fie politic, trebuie să fie exercitat de experți tehnici. Președintele, mulțumesc. Cred că multe întrebări își pot găsi răspunsul și uh, din partea celorlalți uh, vorbitori. Apoi aș dori să dau cuvântul doamnei Aboltina, pentru că și dânsa a fost menționată de colega noastră, Sofie Intfeld, în uh, observațiile sale de mai devreme. Doamna Intveld, doresc să vă subliniez că discursul meu a dorit să sublinieze că controlul nu numai că că este absolut crucial, nu doar necesar, și am spus că este necesar să colaborăm între noi, uh, autoritățile de control care există acum. Cred însă că serviciile de informații ar trebui să colaboreze între ele. Mi-ați înțeles greșit mesajul în mod clar, iar dacă serviciile de informații nu uh, respectă regulile generale și legea, atunci organismele de control ar trebui să fie cei care restabilesc legea, să fie cei care uh, limitează acțiunile acestor servicii. Noi ne slujim cetățenii și comunitățile și toate părțile trebuie să respecte întru totul legislația. Președintele, mulțumesc, domnul Pickford. The first thing I want to say is that I entirely agree. Sunt într o totul de acord cu toate preocupările, neliniștile exprimate. Personal, nu cred că standardele de supraveghere în Europeană sunt neapărat de nivelul cel mai înalt. Ele ajung la nivelul lien, dar, dar nu și la nivelul clas. Astfel spus, ă, răspund ă, nivelului din cazul Iander, dar nu și clas. Agențiile de informații nu sunt ă, suficient controlate de state și știm ce se poate întâmpla când acestea scapă de sub control. Ce vreau să spun? Autoritățile executive controlul guvernelor, autoritatea ramurii executive, mai precis miniștri, ministerele, pentru tot ce ține de operațiunile de informații, nu e un lucru nici fezabil, uh, nici salutar. Nu ne putem baza pe așa ceva. Mergând mai departe, există două niveluri uh, pe care le-a subliniat colegul din Italia. E nivelul judiciar și nivelul parlamentar. Dificultățile care apar atunci când agențiile de informații interferează cu drepturile altora e că sunt afectate operațiunile agențiilor de informații. Și acestea pot interveni înainte ca operațiune este lansată, pentru că dacă e planificată o operațiune care afectează drepturi individuale, e deja mult prea târziu pentru vreun control dacă agenția de informații a derulat deja operațiunea respectivă. Deoarece viața individului a fost afectată, drepturile acestuia au fost încălcate. E, nu e ceea ce ne dorim. Ceea ce noi ne dorim și ce sugerez eu este ca să se acorde autoritate, aprobare, înainte ă, ca drepturile cetățenilor să fie încălcate, adică pe, prin mijloace electronice. Care ar fi mijloacele cele mai bune? O, un control parlamentar? Ei bine, nu prea cred. Cât dintre dumneavoastră aici în sală ar avea timpul ca zi de zi să asculte asculte sau să răspundă întrebărilor serviciilor de informații care cer aprobarea pentru fiecare acțiune a lor. Niciunul dintre dumneavoastră n-ar putea face așa ceva. Iată de ce trebuie să găsim o alternativă, care ar fi aceasta. Ei bine, A existat o sugestie. Acest control ar trebui exercitat de foști agenți de informații. Ei bine, acești ofițeri doresc să ne protejeze și trebuie să găsească căile, mijloacele pentru a o și face. Ofițerii de informații nu trebuie să judece, prin urmare, acțiunile serviciilor de informații. Cine mai rămâne atunci? Un tribunal, adică un amestec de juriști și politicieni, un astfel de tribunal ar trebui să-și desfășoare activitatea în fiecare zi unde va fi sediul lor. Ofițerii de informații vor trebui să uh, se deplaseze dintr-un capăt în altul al orașului pentru a-și susține cauza. Ce vor spune? Uh, ei și-ar putea prezenta cazul, dar cine ar putea susține contrariul? Un amicus curie? Uh, el va primi informații tot de la serviciul de informații, nu-i așa? cu cine celălalt interlocutor ar putea avea? Ce sugerez eu e să existe un personaj, un magistrat, după modelul francez și mi se pare de-a dreptul uh, prostesc că în acest moment Franța se îndepărtează de propriul model. E vorba de un magistrat care să lucreze în cadrul Serviciului de Informații să examineze uh, parcursul, etapele întregii operațiuni. Și asta nu înseamnă doar supraveghere electronică. Uh, există informatori, uh, supraveghere în clădiri, provin informații din diverse surse, iar un astfel de magistrat ar putea examina, instrumenta întregul proces în cadrul agenției e într-o poziție privilegiată pentru a putea determina când și dacă drepturile unui individ sunt sau nu încălcate sau urmează să fie. Un astfel de magistrat poate fi informat de experți uh, în ce privește toate aspectele tehnice, nu e nimic dificil. E acolo, la fața locului, în serviciul de informații. Dar dincolo de asta ar trebui să existe și control parlamentar sau de alt tip la nivel mai general. Atunci când ceva se întâmplă, uh, acest organism de control poate investiga și uh, poate pune întrebările care se impun serviciului de informații aspectele bugetare ar fi de asemenea acoperite astfel, pentru că e o problemă pentru serviciile de informații, bugetele sunt limitate, nu dispun de milioane de dolari, de lire sterline sau euro, la dispoziție. Resursele sunt limitate și am fost implicat în multe cazuri în care banii nu erau disponibili pentru ca o investigație să fie lansată, pentru că potrivit analizei de risc, Alte investigații, alte anchete erau mai importante. Și cum am văzut, adesea investigații abandonate din cauza că nu sunt bani, pentru că există o analiză de risc, duc la tragedii. Mergând mai departe acum, s-a ridicat argumentul că judecătorii nu sunt în măsură să înțeleagă ce fac serviciile de informații. Aș avea o anecdotă personală despre acest lucru. Am fost numit director al departamentului juridic al Serviciului de Informații Britanic când existau probleme acolo. Cineva a trecut de partea rușilor, Uh, altcineva își redacta memoriile și serviciile secrete, firește, încercau să țină totul sub capac. Și mi s-a cerut să uh, mă duc și să mă ocup de serviciul juridic. Juristul de atunci mi-a spus, nu mai să înțelegi nici într-un an cum funcționează organizația. Mi-au trebuit trei zile să înțeleg exact ce se întâmpla în acel departament, cum operau, nivelul de informații de care dispuneau și să pot să spun că un judecător nu este în măsură să înțeleagă uh, ce se întâmplă în cazul încălcării drepturilor prin termenul serviciilor de informații nu este un lucru just. Un ultim argument. Au existat multe comentarii despre felul în care agențiile se spionează între ele sau nu, despre relațiile dintre Marea Britanie și Germania, bună oară. Eu sunt o... nu discut teme politice, ci să fac previziuni pentru viitor. Ori tema pe care o invocați este una politică. Dacă anumite țări se tem că sunt spionate, ei bine, trebuie să abordeze tema cu respectivele țări sau se pot adresa chiar curții europene pentru drepturile omului. Cum că uh, au fost uh, investigați pe nedrept de un alt stat. Ce do se poate exprima? Marea Britanie a fost adusă în fața acestei instanțe de mai multe ori, cred că este o cale. Și am să mă opresc aici cu comentariile. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule Bigford. Mulțumesc tuturor pentru numeroasele întrebări adresate. Cred că avem suficient timp la dispoziție dar colegul meu, Claude Moraes, va profita de timpul care ne-a rămas. Mulțumesc! Domnul Moraes, mulțumesc din nou uh, vorbitorilor, le mulțumesc pentru contribuții și vă mulțumesc tuturor pentru toate înscrierile la cuvânt, de toate întrebările adresate. E evident interesul dumneavoastră în această temă. Uh, Acum vom continua programul nostru și v-aș ruga să vă păstrați întrebările și pentru această a doua secțiune a programului, pentru că vom intra mai în detaliu în ce privește controlul democratic al serviciilor de informații. Sigur, cu toții sunteți experți într-o uh, uh, măsură sau alta și acum, cum spuneam, mergem mai departe cu programul nostru. Uh, mulțumesc din nou vorbitorilor din panelul anterior și invit acum pe următorii invitați. Thank you very much. Thank you, Mr. Are you staying? Colleagues, just pause for one second as we... Uh... Facem o pauză foarte scurtă. Colleagues, if, um, if you want to get... Stimați colegi, vă rog să luați loc. Așa. Uh, vă reamintesc, pauza de prânz este la 12.30, deci cu cât începem mai repede, cu atât uh, putem avansa în programul zilei. Vă rog să luați loc. Uh, vă mulțumesc. Următorul vorbitor este profesorul Ian Cameron de la Universitatea din Uppsala, Vă rog să ne acordați atenție. Domnul profesor Cameron ne va prezenta versiunea actualizată din 2015 a raportului Comisiei de la Veneția privind controlul democratic al serviciilor de securitate. Și aș ruga pe profesorul Cameron să intervină preț de preț 10 minute, pentru că am constatat din prima sesiune că deja v-ați făcut încălzirea și doriți să adresați multe întrebări. Și mi-aș dori foarte mult ca interacțiunea noastră să fie cât mai bogată E posibil, profesor, domnule profesor Cameron, întotdeauna au nevoie mai mult de 10 minute, profesor, 10-12 minute uh, va dura intervenția domnului Cameron, după care următorul vorbitor va fi domnul uh, Mario Oettenheimer și ulterior vom lansa dezbaterea. Domnule profesor Cameron, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc organizatorilor pentru invitație. Este o inițiativă foarte interesantă a Parlamentului European. Președinte, dragi colegi, vă rog să nu mai discutați între dumneavoastră. Nu se face asta la Parlamentul European, nu știu care sunt obiceiurile la alte parlamente. Puteți discuta, dar nu stând în picioare. La Parlamentul European nu facem așa ceva. Okay. Uh, uh, the, I'm presenting the, the, the Bun, prezent, doresc să prezint uh, actualizarea 2015 a raportului 2007 al raportului de la Comisia de la Veneția. Uh, știți că Comisia de la Veneția este un uh, organism care oferă consiliere Consiliului Europei. Uh, a produs uh, un raport în 2007 care este încă standardul pe acest subiect, uh, în care reunește bune practici uh, în uh, legătură cu controlul uh, serviciilor uh, interne de informații pe baza um, activității raportorului special ONU privind terorismul și uh, este practic uh, cel mai important document de bune practici uh, de referință. Actualizarea 2015 se concentrează pe servicii de informații. Eu am fost raportor și în această actualizare explicăm ce sunt servicii de informații, Ehm, de ce nu a fost suficient, ehm, nu a existat suficient ehm, control extern și se vorbește despre modul modul în care uh, trebuie controlate și adoptate uh, aceste tipuri de signals intelligence. Practica este mult mai, uh, s-a abordat mult mai mult acest domeniu decât în raportul din 2007. Știm că există deja sisteme de control în anumite state membre, dar nu în toate. În uh, țările de jos, în Suedia, în uh, Norvegia, uh, există organe de control care funcționează bine, dar în domeniul uh, Signals Intelligence este mai dificil să se găsească modele. Am studiat mai ales modelul suedez și cel german, dar și cel american după reformele făcute, care este de asemenea un model interesant. Cred că este important să subliniem faptul că, așa cum bunele practici pot avea un efect educativ uh, și pot uh, încuraja statele Uh, și practicile proaste pot avea o influență proastă și acest lucru este uh, valabil și în domeniul serviciilor de informații. De exemplu, uh, francezii Mm, au renunțat la sistemul uh, controlului de către magistrați și au adoptat sistemul britanic, care este mult mai puțin apreciat, de fapt, în lume. Uh, problema este că s-au extins mult bugetele în agențiilor uh, sistemelor de colectare a informațiilor de tip SIGINT. Știm că Elementul de control cel mai important pentru respectarea standardelor sunt, uh, este, mm, este profesionalismul uh, acestor uh, agenții de colectare a informațiilor de tip SIGINT. Dar există și presiunile politice de a obține rezultate. De aceea rezultatele sunt faptul că agenția nu mai uh, sau scapă de, de control. E nevoie de control, uh, nu mai trebuie să explic de ce. Controlul uh, înseamnă că se monitorizează respectarea legii, dar și înlocuiește controlul media care se aplică în alte cazuri. În toate domeniile administrației, însă nu se aplică foarte bine în acest caz. Nu voi explica nici de ce controlul în domeniul uh, sistemului de conectare a informațiilor de tip SIGINT a fost deficient. Raportul din 2015, precum și cel din 2007, sunt uh, disponibile pe site-ul web al Comisiei de la Veneția. Există patru elemente legate de limitele legale și protecție. În primul rând, mandatul agenției, apoi pragurile care trebuie respectate după, ă, înainte ca o agenție de colectare a informațiilor de tip SIGINT să poată să apuce să strânge informații, apoi ă, standardele minime sau ă, elementele minime necesare pentru a exclude informațiile irelevante și controlul. Controlul înseamnă că se verifică respectarea celorlalte trei elemente. Deci, se pornește de la mandatul agenției. Și mandatul agenției determină în mare parte și mandatul organismului de control. Deci, dacă se dă unei agenții de colectare a informațiilor de tip SIGINT un mandat relevant în domenii uh, externe, sau așa numitele date, în ghilimele, importante în domeniul terorismului, atunci, bineînțeles, agenția va colecta multe informații, pentru că tocmai asta trebuie să facă. Trebuie definit mandatul cât mai strict în legislația primară și numai Parlamentul are legitimitatea democratică de a vota această legislație și, dar chiar dacă mandatul um, Uh, este acordat printr-un statut, legile totuși trebuie interpretate de staff. Și aceste legi în domeniul sistemelor de colectare a informațiilor de tip SIGINT trebuie transformate în software. Este clar că toate aceste reglementări care protejează integritatea trebuie transformate în programe informatice. Acestea trebuie aplicate și analiștii umani trebuie să exploateze aceste date un element foarte important pe care vom discuta mai mult mai târziu este problema reședinței uh, cetățenilor pe de o parte și uh, problema um, celor care nu sunt cetățeni sau uh, rezidenți într-o țară pe de altă parte. Pentru țările care nu sunt părți la Convenția Europeană a Drepturilor Omului trebuie să admitem faptul că străinii Mm, nerezidenți au anumite drepturi la protecția vieții private. Acest lucru este fundamental și chiar și Statele Unite, care nu sunt parte la Comisia Europeană, au acceptat acest lucru. Dar asta nu înseamnă că aceste două categorii trebuie tratate în mod identic și tocmai asta s-a întâmplat. Modelul american este interesant pentru că arată că un mecanism de control pur parlamentar nu funcționează și au creat un organism independent, um, Consiliul de Control în domeniul vieții private și libertăților civile, PICLOC, și alături de Tribunalul de Supraveghere, um, acesta reprezintă un sistem destul de bun de control în Statele Unite, dar principalul accent al acestei um, supravegheri este pus pe protejarea drepturilor americanilor, nu a drepturilor persoanelor din restul lumii. Și tribunalul nu are jurisdicție asupra unei mari părți a băzii um, de, cole, baze, um, bazei de colectare a informațiilor din afara Statelor Unite. Deci, e vorba de comunicații între francezi și olandezi, de exemplu, deci nu între americani și restul lumii. Deci baza pentru colectarea acestor date de către americani este alt statut, ordin, un ordin executiv care nu este controlat de tribunalul uh, uh, pentru supraveghere, dar este controlat de PICLOC. Din două motive structurale, uh, supravegherea acestor agenții nu funcționează foarte bine. Mai întâi, aspectele tehnice sunt uh, considerabile, dar uh, parlamentele reușesc să beneficieze de expertiză tehnică, dar altă problemă cu controlul parlamentar este că parlamentarii nu au suficient timp pentru a supraveghea aceste activități, uh, pentru că este un uh, proces continuu, nu este suficient o ședință dată la șase luni. Deci, trebuie să facă o monitorizare continuă sau cel puțin foarte regulată. Și se pune și problema rețelei. Și colegii germani au făcut aluzie la acest lucru, că există sensibilități pentru a da un organism parlamentar uh, informații secrete. Pentru că implică comunicarea informațiilor în legătură cu alte activități din rețea, care este problematică și privilegiul parlamentar înseamnă că este foarte greu să se verifice din punctul de vedere al securității un astfel de organism. Dar Uh, Sistemele de colectare a informațiilor de tip SIGINT înseamnă că poate exista o interferență cu drepturile individuale și, în general, sistemul judiciar oferă control în aceste uh, cazuri și separarea puterilor uh, implică că este problematic să se dea Parlamentului un rol aproape de control judiciar. Și Există două elemente cruciale în care protecția drepturilor omului uh, interferează cu sistemele de colectare a informațiilor de tip SIGINT mai ales când uh, sunt uh, folosite anumite elemente de selectare și apoi când un analist uman hotărăște să păstreze sau să elimine anumite informații. Primul tip de decizii se iau decizii care nu sunt de ordin politic, sunt uh, de ordin quasi judiciar. Adică trebuie să se echilibreze, să se ofere un echilibru între mai mulți factori și e nevoie de un anumit organism pentru a face acest lucru, uh, din care pot face parte magistrați, dar și alte persoane care cunosc politica externă, tehnicile serviciilor de informații și mai departe. O, o singură persoană care să aibă toate aceste uh, cunoștințe este foarte greu, de aceea Suedia și Germania au stabilit organisme hibride din care fac parte persoane din aceste diferite domenii. Dar principiul separării puterilor poate să facă crearea unor astfel de organisme dificilă, dar Germania și Suedia au reușit să aplice acest model. Al doilea tip de decizii, decizii de a păstra sau de a elimina date, pune probleme legate de protecția datelor. Decizia este luată de staful organismului, care ține cont de diferiți factori, de cât de necesare sunt informațiile și um, informațiile de tip SIGIN sunt problematice pentru că multe uh, informații sunt strânse pentru că ar putea fi utile pe viitor, dar trebuie să ia deci decizia de a stabili un echilibru între păstrarea acestor informații și uh, pe cealaltă parte a balanței sunt puse probleme legate de protecția vieții personale și alte uh, chestiuni legate de drepturile omului. Dar nu un parlament trebuie să ia o astfel de decizie, e nevoie de un organism de control în domeniul protecției datelor, care trebuie să, refecte, să, să verifice uh, metodele, să întrebe de ce ați păstrat aceste informații legătură cu această persoană, ce autorizație aveți, ce decizie ați primit uh, sau ați făcut și ce factori ați luat în considerare. Deci e nevoie de un organism independent pentru a face acest control uh, și uh, un organism aproape judiciar pentru a aproba uh, um, cum se selectează datele și un organism pentru, independent pentru supraveghere. Este important să subliniez faptul poate îți putea întreba ce mai are de mai poate face Parlamentul. Rolul Parlamentului este foarte important și Parlament ce pot face parlamentele? E bine, doar Parlamentul poate să decide regulile generale privind modul în care trebuie colectate informațiile, comunicate altor organizații și doar Parlamentul poate decide la nivel general care sunt prioritățile în domeniul securității și în legătură cu ce e nevoie de informații. Doar Parlamentul este în poziție să decidă cât de rentabilă este colectarea anumitor informații. Și, în fine, un Parlament și am menționat modelul german în acest sens, un Parlament are un rol de jucat în relație cu organismul independent creat deci Parlamentul poate numi organismul, organismul poate să fie um, controlat um, de Parlament, să te poate răspunde în fața Parlamentului și Parlamentul poate să fie un stimulent față de acest organism independent să-și facă treaba, dar poate și să apere acest organism independent împotriva unor critici nejustificate, față, în fața unor critici nejustificate. Mai am câteva minute pentru a vorbi despre sistemul judiciar. Două minute, mulțumesc. Autorizația judiciară. Nu este un panaceu. Vorbim despre magistrați, dar să nu uităm că avem tradiții judiciare diferite Uh, avem, uh, venim din țări uh, în care prerogativele magistraților sunt diferite. Din sisteme juridice diferite, fiecare avem tradițiile noastre și specificitățile noastre. Dar nu este suficientă doar autorizarea judiciară. Nu este nici suficient să existe judecători detașați care să lucreze doar în sistem. S-a vorbit despre sistemul francez și problema cu acestea până nu de mult a fost faptul că magistrații practic devin o parte a sistemului pe care îl controlează, deci își pierd independența, își pierd distanța față de acest sistem. Însă trebuie să existe o funcție de autorizare judiciară. Însă trebuie să existe uh, o legătură între aceasta uh, și controlul uh, ex post. Pentru că um, dacă judecătorul nu știe cum a funcționat autorizarea respectivă în practică, nu se poate face în follow-up și faza de follow-up trebuie să includă acces nerestricționat la date. Deci, regula unei părți externe nu poate să se aplice, trebuie să se, pot fa- se poate face controle uh, ale datelor colectate și organismele de control din Suedia și din uh, țările de jos au direct, uh, acces direct la banca de date. Deci nu trebuie să se anunțe, să spună că vin în inspecție pentru o săptămână și să dea timp organismului uh, să ascundă cadavrele. Uh, au, deci aceste agenții, aceste organizații au acces direct la baza de date. Și în încheiere, doresc să spun că nu e ușor să facem justiție într-un subiect uh, atât de complicat, într-o perioadă atât de scurtă, dar raportul uh, Comisiei de la Veneția a tras concluzia că, oricum, um, sistemele de colectare a informațiilor de tip SIGINT nu vor dispărea pentru că nu ne plac, um, dar aceste organizații de colectare a informațiilor de tip SIGINT pot fi reglementate sau în mod relaxat și controlate puțin sau pot fi reglementate și controlate strict. Și acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Mulțumesc! Thank you very much, Chef. Uh, vă mulțumesc foarte mult, domnule Cameron. Prezentarea uh, cu permisia dumneavoastră va fi disponibilă pe internet. Nu am dorit să vă um, întrerup pentru că prezentarea este foarte importantă, mai ales ultima parte legată de uh, controlul judiciar, care este controversat, dar doream, am dorit să, pătrez, să păstrez timp uh, și pentru intervențiile din sală. Domnule Otmaier, v-aș lăsa doar 10 minute, dacă e posibil, ca să mai fie timp pentru întrebări. Domnul Otmaier este uh, lucrează la Agenția pentru Drepturi Fundamentale ne va prezenta un studiu comparativ privind supravegherea democratică. Aveți cuvântul. Thank you, Chair, and thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru această invitație la care voi prezenta rezultatele preliminare ale unui proiect care um, a fost realizat la solicitarea Parlamentului European cu privire la activitatea serviciilor de informație, respectiv uh, garantarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. A trebuit să am și un slideshow pe care să îl prezint, însă voi continua fără. Ați primit uh, o notă de background cu privire la acest proiect, la care puteți să vă referiți dacă doriți informații suplimentare. În timpul alocat, mă voi concentra pe trei aspecte principale care se referă la supraveghere, respectiv la protejarea uh, sferei private și la protecția datelor. În primul rând, uh, standardele, apoi uh, căile de atac și, sigur, controlul. Aștept, uh, de asemenea, cu nerăbdare întrebările dumneavoastră în încheierea prezentării. Pe acest slide puteți să observați cele mai importante trei puncte pe care doresc să le discut cu dumneavoastră. În primul rând, domeniul supravegherii, în mod tradițional, a fost guvernat de confidențialitate. Serviciile de informații ar trebui să rămână în continuare secrete, însă uh, ar trebui să existe un cadru legal actualizat. În al doilea rând, indivizii ar trebui să aibă acces la căi de atac eficiente, cel mai târziu la sfârșitul măsurii de supraveghere. În al treilea rând, sistemul de control este foarte important în Uniunea Europeană, dar trebuie să fie independent de actorii uh, implicați, fie că sunt judecători, autorități de executare sau alte instituții. Important este că activitatea acestora uh, trebuie să fie foarte responsabilă. Standardele la care doresc să mă refer și mă bucur că am auzit uh, prezentarea lui Brickford înainte. Ceea ce puteți observa aici sunt uh, este de fapt o prezentare simplificată a standardelor uh, Națiunilor Unite, respectiv a Convenției Națiunilor Unite privind uh, standardele în ceea ce privește drepturile omului. Prezentările din această dimineață s-au uh, referit și la uh, jurisprudența din acest domeniu și la uh, cazurile cu privire la supraveghere. Curtea a insistat că supravegherea nu poate fi făcută într-o manieră arbitrară. Pentru aceasta este nevoie de legii clare, previzibile și uh, cât se poate de bine puse la punct, astfel încât uh, Convenția 1 pentru drepturile omului să fie respectată. Pentru acesta este nevoie de garanții și aceste garanții în aceste două elemente care sunt foarte importante pentru curte. În primul rând, uh, trebuie să existe un uh, mecanism de control adecvat și apoi trebuie să existe căi de atac eficiente. Domnul Ben Emerson, ca raportor special al ONU, a adăugat câteva puncte importante pentru această discuție. În primul rând, s-a referit la faptul că supravegherea trebuie să respecte principiul necesității și proporționalității, care înseamnă că măsurile trebuie să fie justificate și să se asigure nu numai că sunt uh, legitime, ci să dovedească că sunt și eficiente. În al doilea rând, Ian Cameron a menționat de asemenea acest lucru protejarea spre private se aplică tuturor, indiferent de naționalitate sau uh, locul în care se află. Aș vrea să discutăm, să fie clar pentru toată lumea că este vorba despre standarde minime uh, stabilite la nivel internațional. De aceea se pune întrebarea pentru noi cum putem să ne asigurăm că acestea sunt aplicate în uh, practicile relevate de uh, Snowden, de exemplu, și de asemenea Comisia de la Veneția încearcă să ofere un răspuns în timp ce uh, se așteaptă sentințele Curții Europene de Justiție în această privință. De asemenea, trebuie să vedem cum pot fi dezvoltate aceste standarde la nivel național. Permiteți-mă acum să revin la întrebarea referitoare la căile de atac. Acest slide prezintă diversele uh, căi de atac uh, disponibile în Uniunea Europeană și în statele membre ale acesteia. Este adevărat că indivizii se pot adresa unui judecător, însă cercetarea în alte domenii a arătat că indivizii, persoanele individuale, nu preferă procesele uh, îndelungate și aceste mecanisme ale sistemului judiciar. În aria de supraveghere mai există un subiect suplimentar și anume că trebuie să avem oameni oficiali judiciari care să poată fi capabili să acceseze documente delicate. De aceea, anumite state membre au decis să stabilească tribunale, să înființeze tribunale și curți speciale, respectiv să desemneze judecători specializați pe această direcție indivizilor le rămâne alternativa de a se adresa organismelor nejudiciare, care de multe ori uh, reprezintă o cale mai puțin formală de urmat. Veți vedea pe slide diversele opțiuni care stau la dispoziția cetățenilor europeni. Problema cu organismele nejudiciare este că adesea prerogativele acestora sunt oarecum limitate. De fapt, numai jumătate din statele membre au organisme uh, cu uh, puteri decizionale. Ținând cont de accentul care este pus în această conferință, mă voi concentra pe control și pe importanța acestuia în zona uh, controlului serviciilor de informații. Controlul este destinat să asigure responsabilitatea publică în ceea ce privește acțiunile serviciilor de informații. Această schiță încearcă să vă arate care sunt actorii care sunt implicați într-un sistem de control. Voi lăsa deoparte chestiunea executivului, precum și uh, pe cea a mecanismelor de responsabilitate care ar putea să fie implementate în contextul serviciilor de informații, chiar dacă aceste amănunte apar în legislație. Mass media și ONG-urile joacă în mod clar un rol important. Iar uh, revelațiile lui Snowden din iunie 2013 ne-au arătat cât de relevant a fost uh, acest rol în uh, sporirea conștiinței publice. De asemenea, au fost utile uh, pentru că anumite procese au fost uh, stimulate, au progresat astfel în diversele statele membre ale Uniunii Europene, procese care trenau de ceva vreme. Au existat reforme și, de asemenea, în uh, procesul legislativ au fost introduși uh, garanți ai uh, desfășurării corecte al acestora. Dezbaterea legislativă și comentarea acesteia joacă un rol important. În cealaltă extremă a schiței veți observa care sunt actorii implicați. Există acest sistem uh, de la distanță de preluare a răspunderii. Iar ceea ce voi face în următoarele minute este să mă concentrez asupra celor trei cele mai uh, importante și structurate mecanisme de control care există în uh, statele membre. Vorbim despre controlul parlamentar, s-a vorbit despre rolul acesteia, despre amendarea, uh, despre adoptarea unui cadru legal, despre organizarea audierilor, aprobarea bugetelor, de asemenea un subiect foarte important în contextul sistemele de colectare a informațiilor de tip SIGINT și, de asemenea, uh, puterile uh, de natură executivă. De asemenea, mă voi concentra asupra organismelor de experți și asupra revizuirii judiciare care poate fi făcută ex ante sau ex post. Permiteți-mi acum să revin la aprobarea sistemelor de măsuri de supraveghere țintite așa cum există ele în statele membre. Este cât se poate de clar că discuția de dinainte a arătat cât este de important să controlăm că măsurile de supraveghere sunt implementate în mod legal. De aceea este necesar să existe un sistem de autorizare, de aprobare. În peste jumătate de statele din statele membre ale Uniunii Europene, judecătorii sau uh, procurorii aprobă aceste măsuri de supraveghere. Există și alte alternative, cum ar fi niște foruri de experți care fac acest lucru. Cele aprobate de judecători reprezintă o reflexie a standardelor minime de aplicare, uh, standarde minime prevăzute de convențiile europene. Există măsuri de supraveghere care nu necesită însă niciun fel de aprobare prealabilă. Aș dori să atrag atenția asupra unui caz interesant care este pendinte acum la, una, la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului și care arată această compatibilitate. În ceea ce privește aprobarea sistemelor de colectare a informațiilor de tip SIGINT, uh, domnul profesor a menționat deja acest lucru. Nu există o abordare comună la nivelul statelor uh, membre ale Uniunii Europene, iar acest slide prezintă diferitele practici din patru state membre care beneficiază de uh, legislație detaliată în ceea ce privește signal intelligence. În ceea ce privește controlul parlamentar, puteți observa că acesta este tipul de control exercitat uh, cel mai uh, pe larg în uh, statele membre, 24 de parlamente l-au adoptat uh, dintre cele 28 de state membre. Și acest slide arată că prerogativele de bază, precum și cele de care beneficiază comisiile parlamentare, care primesc plângeri sau oferă recomandări care pot deveni decizii obligatorii în anumite cazuri, uh, sunt acestea pe care le vedeți. Trecem acum la organismele specializate, organisme de experți, care există în 14 state membre ale Uniunii Europene. Anumite state membre au decis să înființeze mai mult decât un astfel de uh, organism specializat și doresc să insist asupra faptului că, sigur, există niște caracteristici cheie și anume trebuie să existe prerogativele adecvate, iar Ian Cameron s-a referit la chestiunea definirii mandatului. Aceasta este foarte importantă, dar și expertiza și resursele necesare, precum și independența organismului. Și dacă tot vorbeam despre uh, protejarea sferei private, este interesant să vedem modul în care uh, autoritățile de protecție a datelor joacă un anumit rol în contextul supravegherii. Această hartă arată modul în care cele 28 de autorități de protecție a datelor pot sau ar putea să interacționeze cu alte mecanisme de control. Știm că indivizii preferă să se adreseze autorităților uh, pentru protecția datelor atunci când sunt încălcate drepturile lor în acest domeniu. Dar după cum puteți vedea din această hartă, de fapt, există un spectru de soluții care pornește de la o protecție a datelor uh, oferită de autoritățile competente până la autorități de protecție a datelor cu uh, prerogative și puteri limitate în ceea ce privește relația cu serviciile de informații și se ajunge până la uh, țările în care nu există niciun fel de competențe în acest domeniu ale anumitor autorități. Așadar, acesta este background-ul și am încercat să ilustrez aici nu numai uh, diversitatea care există în statele membre ale Uniunii Europene în acest domeniu, ci să uh, ridic și niște semne de întrebare. De exemplu, ce se întâmplă cu adevărat în practică în uh, statele membre care au un organism de expert și o autoritate completă de protecție a datelor sau ce se întâmplă în cele 5 state membre care nu au un organism de experți specializat și nici o autoritate de protecție a datelor care să beneficieze de competențe de pline. Acest studiu comparativ nu va oferi răspunsuri în acest sens, pentru că este nevoie de activitate suplimentară pe teren și acesta ar fi următorul pas pe care ar trebui să-l facem și spre care ne îndreptăm, încercând să dezvoltăm uh, o activitate de teren de calitate la nivel social. Încercăm să organizăm interviuri cu posibili actori cheie în acest domeniu, um, reprezentanți ai comisiilor parlamentare competente, uh, experți specializați, actori cheie de la nivel național, persoane cu care am dorit să discutăm despre concluziile noastre specifice în fiecare țară. Nu vreau să subestimez uh, provocările metodologice considerabile cu care ne vom confrunta. Însă, trebuie pentru a putea răspunde uh, solicitărilor Parlamentului European să urmăm toți acești pași. Încă o dată, care sunt aspectele cele mai importante? Cadrul uh, juridic este numai o condiție prealabilă, trebuie să fie actualizat și să țină pasul cu dezvoltările tehnologice. Căile de atac trebuie oferite într-un fel sau altul, iar uh, controlul trebuie să fie eficient și independent și trebuie să existe. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele, mulțumesc, mulțumesc colegilor din partea Comisiei de la Veneția și din partea Agenției pentru Drepturile Fundamentale ale Omului și acum uh, deschid uh, runda de întrebări și discuții și da, am deja o listă de oratori care s-au înscris să ia cuvântul. Dacă nu ați făcut încă acest lucru, vă rog să ridicați mâna pentru a vă trece pe această listă. Permiteți-mi uh, și voi începe, uh, pentru că există câțiva colegi din uh, sesiunea prealabilă care nu și-au adresat încă întrebările, voi începe cu aceștia și apoi voi trece la următorii uh, intervenienți. Doamnă Rees, dacă aveți o întrebare, vă rog să ne transmiteți acest lucru. Domnule Rees, domnule Rees, dacă doriți, puteți să adresați acum întrebarea dumneavoastră. Mr. Rees, are you hearing this at all? Do you want to... Yeah, please, yeah. Doriți să interveniți? Vă rog atunci. Mulțumesc. N-am înțeles când mi-ați pronunțat numele. Îmi cer scuze pentru mica întârziere. Vorbim de agenții de securitate. Există situații foarte diferite, ca să nu zic divergente, în statele membre. Odată cu evoluția tehnologică, adevărat, lumea se schimbă foarte repede, ne dăm seama că anumite capacități de manipulare, control a vieții noastre private, a drepturilor noastre fundamentale, uh, aceste posibilități sunt mult mai mari decât în trecut. Eu una vin din Spania și acolo zeci de ani am luptat împotriva terorismului. Deci tot ce ține de servicii de informații, uh, acțiuni polițienești, le cunoaștem. Și știm ce înseamnă limitarea activităților în funcție de eficacitate. Pe de altă parte, în Spania pentru a controla aceste activități. Avem un tribunal special numit Audenția Națională. Acolo uh, sunt tratate cazurile de crimă organizată și terorism de către judecători. Apoi, o altă temă fundamentală care trebuie percepută în cadrul activităților extraordinare ale poliției și doar în cazul izolat al serviciilor de informații. Uh, În ce privește crima organizată și combaterea terorismului, e o tentație aceea de a trece prin serviciile secrete, mai degrabă prin activitățile normale ale poliției. Uh, apropo de puterea de investigație, de bugete și așa mai departe, tema organigramei forțelor de poliție și complementaritatea poliției cu serviciile de informații e o temă deschisă. Când constatăm ce există în acest moment, e clar că necesitatea de a controla de a controla activitățile cu riscul uh, încălcării drepturilor private pare uh, inevitabilă. Ce poate face zi de zi poliția? ce activități trebuie rezervate exclusiv agenților de informații. E o chestiune, cum spuneam, de organigramă. Pentru că a utiliza ofițeri de informații ar fi cel mai simplu. Pe de altă parte, ă, provocările structurale și nu conjuncturale pun probleme pentru că terorismul va continua să ne preocupe și în anii care vin. Deci situația trebuie analizată la nivel global. Uh, a utiliza serviciile de informații nu e o condiție suficientă, trebuie ca uh, diversele cadre de acțiune să poată fi conjugate. Serviciile de informații pe de o parte, dar și poliția. Cum putem deci crea o organigramă care să poată fuziona diversele tipuri de instituții, inclusiv la nivel european. Există încă multe eforturi pe care noi parlamentarii le putem face așa încât proporționalitatea să poată avea câștig de cauză. Sperăm că audierile vor scoate la iveală ce pot și ce trebuie să facă pe de o parte polițiștii și pe de alta agenții de informații. până acum nu ne-am confruntat niciodată cu o provocare atât de mare în ce privește controlul democratic. Este una din provocările momentului și iată de ce trebuie să găsim justul echilibru și piste pentru a progresa. Mulțumesc! Domnul președinte, nu e neapărat o întrebare, ci o declarație, dar v-aș ruga să răspundeți. Din partea Parlamentului Național avem pe domnul Franz Wunderrat, care uh, reprezintă Bundestagul, domnul Parap. Thank you, Mr. Chair, uh, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Zuge des Untersuchungsausschusses. Mulțumesc, domnule președinte. În Bundesrat am avut o comisie de uh, anchetă și am constatat că avem reproșul de făcut protecție noastră la nivel național. Credem, într-adevăr, că nu există dispoziții suficient de clare vis-a-vis de codul penal. Ce măsuri logistice se pot lua la nivelul Uniunii Europene pentru ca în viitor transmiterea de date și informații către terți, cum a fost cazul NSA, să devină imposibilă, dar mai ales ca în cadrul Uniunii Europene să găsim cadrul potrivit pentru ca statele membre Uniunii Europene să poată primi informațiile necesare atunci când ele există și potrivit care proceduri serviciile secrete uh, prietene pot fi atunci și ele informate? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Membru uh, un Parlamentul European acum. Doamna Eva Jolie din partea Franței are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu atenție și ce pot înțelege până acum e că nu există control real în ce privește serviciile secrete și că nu am asumat uh, schimbarea de paradigmă prin care trecem. Și aș lua exemplul francez. Până în 2007, existau aproximativ 6.000 de controle administrative pe an. Exista o comisie care lucra non-stop pe această temă și care supraveghea aceste 6.000 de interceptări. Acum E vorba de mii, dacă nu chiar milioane de interceptări de informații de uh, orice tip și controlul e asigurat de o comisie care funcționează cu timp parțial, cu doar câțiva magistrați care fac acest lucru în plus pe lângă alte sarcini. De unde întrebarea mea adresată uh, domnului profesor Cameron de la Universitatea în Uppsala. Ați făcut cumva studii asupra asimetriei de mijloace pe de o parte, e vorba de serviciile de informații care au mijloace foarte uh, importante și adesea dificil de cunoscut, dacă luăm uh, exemplu NSA, e vorba de 50.000 de persoane care lucrează acolo. Iar uh, e vorba de mai puține zeci de mii de persoane la nivelul tuturor statelor membre. Și în unele cazuri e vorba doar de câțiva indivizi care lucrează cu timp, timp parțial. Când a, existau abia câteva mii de interceptări de supravegheat și atunci mijloacele erau insuficiente. Ce să mai spunem astăzi? Cum putem remedia o astfel de asimetrie, deci? Thank you very much. Mulțumim foarte mult, Eva. Din partea Spaniei, Jose Ignacio Sanchez, vă rog. Gracias, señor presidente. Eh, una Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Brache a prezidat sesiunea anterioară și s-a spus că există un conflict între nevoile serviciilor de informații și controlul parlamentar. E adevărat că există o tensiune între aceste două tipuri de instituții, însă dacă e să constatăm ce se discută aici, am senzația că cei care apără serviciile de informații trebuie să fie foarte mulțumiți, pentru că s-ar zice că între, printre parlamentari există un fel de autolimitare, o cenzură, o autocenzură, dacă vreți, spunând că nu poate exista un control politic asupra serviciilor de informații și s-a utilizat o serie întreagă de scuze fie că ele sunt de natură tehnică, ca și cum ar trebui să știi uh, cu exactitate cum funcționează un telefon pentru a putea să dai un telefon. Sau cum spunea colegul din Italia, controlul parlamentar nu poate să meargă dincolo de controlul bugetar asupra felului în care sunt utilizate mijloace. Sau colegul ceh care pleda pentru un uh, control în amonte al uh, acțiunilor de informații. Și, practic, singurul interes al politicienilor ar fi numai și numai politica. Și <laughs> pe mine unul mă preocupă dreptul cetățenilor mei, nu partidul meu politic, ci cetățenii pe care îi reprezint. Ceea ce ne preocupă e faptul că pot fi spionați cetățenii. Iată de ce zic că avem un rol politic de jucat. Judecătorii pot să autorizeze și să controleze legalitatea proceselor, a procedurilor, dar parlamentarii controlează politic aceste servicii guvernamentale, așa cum controlează orice alt serviciu guvernamental. Pentru că alibiurile pe care le-ați prezentat sunt foarte slabe S-a vorbit de asemenea de caracterul sofisticat, tehnic al acțiunilor. Și în cadrul parlamentelor avem specialiști. Uh, parlamentari care vorbesc despre energia nucleară bună oară, fără a fi uh, ingineri în acest domeniu. Uh, eu am suficiente competențe și destulă inteligență pentru a înțelege uh, lucrurile pe care trebuie să le înțeleg. Uh, cred că mm, experții sau judecătorii nu pot să ne spună că trebuie să renunțăm la capacitatea noastră de control politic asupra acțiunilor serviciilor de informații. De altfel, unde are loc acest control politic? Nu e un control de la caz la caz, cum spunea colega noastră din Franța, ci a posteriori, la fel ca pentru activitățile oricărui serviciu de stat. S-a dat cazul uh, Comisiei, pe, Comisiei pentru Poliție nu aș vrea să se tragă concluzia că parlamentarii sunt incapabili, indiferent pentru ce motiv, să controleze serviciile publice guvernamentale, așa cum le controlăm și pe celelalte. Dacă lăsăm totul în mâna experților, atunci cetățenii se vor întreba la ce mai folosesc parlamentarii dacă nu sunt capabili să le apere interesele, drepturile, dreptul la viața privată, dreptul la propria imagine, dacă noi înșine nu suntem capabili să facem aceste lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea Parlamentului European, doamna Sofie Intveld, reprezentând Olanda. Mulțumesc, domnule președinte! Eu încă nu sunt uh, liniștită. E păcat că intervenienții anteriori au plecat, tema e foarte complexă. Chiar dacă am avea reguli și mecanisme foarte bune și funcționale pentru supraveghere, pentru control, există zone largi ale activității serviciilor secrete care scap oricărui control pentru motiv sau altul. Un motiv a fost deja menționat în dezbaterea anterioară și anume elementul transfrontalier. Un alt motiv este acela că multe din activitățile serviciilor secrete sunt considerate de către serviciile însele ca respectând legea. Inclusiv programul de tortură al uh, CIA, într-un fel, a fost autorizat. Existau note juridice care autorizau astfel de practici. Îmi putea spune că era ilegal și imoral, dar la vremea respectivă, ele, aceste acțiuni de tortură au fost considerate drept autorizate Apoi, uh, cazul uh, companiei Gemalto nu a fost negat uh, acea acțiune de hacking din partea Regatului Unit. Deci ei estimau că acționează în cadrele legii. <laughs> Deci, cum poate avea sens uh, un control dacă acțiunile sunt derulate în temeiul legii? Înțeleg acum că un membru austriac al Parlamentului a recunoscut că serviciile de informații germane a spionat companii olandeze în cadrul instituțiilor. Cum putem exercita vreun control asupra unui astfel tip de uh, acțiune? Și, practic, eu mă adresez mai degrabă vorbitorilor uh, din panelul anterior decât celor acum la prezidiu, dar dacă un individ um, simte că i-au fost încălcate drepturile, trebuie să poată adresa unui tribunal sau statele membre ar trebui să-și poată spune unele altora nu, nu ne place că ne spionați, dar astfel de proceduri e limpede că nu funcționează. E nevoie de o formă mai solidă, mai robustă de control și cred că și acolo unde sisteme de control funcționale există, știm bine că au eșuat. Uitați-vă la programul CIA, la spionajul din partea NSA. Toate aceste uh, forme de monitorizare a activității au eșuat. Nu cred că putem abandona. Trebuie să găsim niște formule mult mai ferme. Trebuie să existe un mecanism la nivel internațional, dacă există cooperare internațională între serviciile secrete. Mulțumesc, mulțumesc, Sofie. Acum urmează două intervenții. Prima din partea Bundestagului, domnul Ströbler. Ströbler. Ja, <clears throat> ich möchte darauf hinweisen, Doresc să atrag atenția că noi, deputații, noi, parlamentarii, putem controla numai ceea ce aflăm, despre ceea ce știm, lucrurile pe care le luăm la cunoștință. De asemenea, ceea ce înțelegem. Probabil că niciun dintre noi nu suntem experți în uh, informații. De aceea, avem nevoie și încercăm să reglementăm acest lucru în prezent în Germania. După cum spuneam, avem nevoie de sprijin din partea experților există un for, o structură parlamentară formată din 9 persoane, 9 deputați, însă acest uh, grup încearcă să dobândească colaboratori din uh, diverse domenii. Deci un amestec, așa cum ați spus și dumneavoastră, un amestec între cunoștințe de specialitate pe care le obținem prin intermediul personalului uh, de specialitate și combinat cu uh, controlul parlamentar politic. Congresul Statelor Unite este un model pentru noi în acest sens. Deputații uh, au aici echipe mari, de câte 60 de persoane câteodată, care au acces și la serviciile de informații și pot obține de acolo cunoștințele și informațiile necesare, astfel încât să poată uh, să se exercite acest control. În al doilea rând, așa cum a subliniat și colega din uh, Olanda, precum și colegii din Austria. Cum stau lucrurile? Secretele ilegale pot fi confidențiale, pot rămâne secrete. Serviciile de informații, respectiv guvernele, care află despre secrete uh, ilegale, trebuie, pot să le păstreze confidențiale, pentru că am aflat că este ilegal, conform legislației uh, germane, să se spioneze instituții europene sau alte guverne europene. Ei bine, guvernul federal ne poate priva de anumite informații cu privire la astfel de acțiuni de spionaj ilegale. Și răspunsul Parlamentului nu poate fi altul decât că secretele ilegale nu pot rămâne secrete. Ele trebuie să fie aduse la cunoștință Parlamentului pentru ca uh, să se poată trage consecințele necesare, să se exercite controlul și să existe urmări. De asemenea, știm cu toții că Edward Snowden este cu toți, pentru noi toți un exemplu, un punct de cotitură, pentru că publicarea documentației de către Edward Snowden, e bine, prin aceasta uh, știm mult mai multe de lucruri pe care înainte nu le știam. Tragem de aici concluzia că ar fi nevoie de un regulament care să ne protejeze de uh, informatori, de cei care, uh, de, de denunțători trebuie să vedem dacă ar putea să existe persoane um, care fac parte din serviciile secrete care să informeze parlamentarii și instituțiile europene. Curtea Europeană de Justiție, în anumite cazuri, s-a preocupat de astfel de situații. Era vorba despre secrete comerciale în cazurile respective sau de companii implicate, unde uh, se născuseră scandaluri uh, și uh, de unde anumite informații ajunseseră la alții prin cei care lucrau acolo. Așadar, trebuie să putem beneficia de anumite informații, dacă se întâmplă ca în cazul Edward Snowden, să ajungă informații uh, la opinia publică. Ei bine, trebuie să ne asigurăm că aceste persoane nu ajung în închisoare și astfel de principii trebuie să uh, creeze, să găsească Europa. Președintele, mulțumesc foarte mult! Lunch break. Dragi colegi, să nu uităm că pauza de prânz va începe la 12.30 și doresc să dau celor doi uh, vorbitor posibilitatea de a-și reacționa la cele spuse de dumneavoastră. Am primit foarte multe solicitări de luarea cuvântului, așa că vă rog să respectați fiecare um, un timp de luarea cuvântului de 1-2 minute. Nu știu uh, dacă există limite la intervenții din parlamentele dumneavoastră. Știu că în Regatul Unit nu există așa ceva. în Camera Comunelor am putea să rămânem în ședință până la 6 dimineața. Nu știu cum e în Germania, dar uh, sunteți scoțian. Nu știu în Parlamentul scoțian cum se lucrează. Bun, deci vă rog un minut, două fiecare. Începem cu coordonatorul PP din Germania, Monica Holmeier ai cuvântul. Deci, întâi Monica Holmeier, apoi... PP coordinator Monica, please. Please go ahead. Claude, ich komme auch mit zwei Minuten. Claude, mă descurc cu două minute pentru că detaliile sunt importante, nu trebuie mereu să devenim redundanți. Da, mie mi se pare foarte corect ca deputații să folosesc serviciile experților sau, cum am uh, stabilit în cazul SWIFT, să existe un judecător specializat pe domeniul respectiv care să evalueze datele și informațiile respective și apoi să aducă la cunoștință rezultatele Parlamentului. Pentru că nu fiecare deputat, și ar fi și o supra-solicitare a deputaților și o supracapacitare a uh, posibilităților lor, să se creadă că fiecare deputat uh, este familiar cu absolut toate domeniile specializate Există experți pentru aceste domenii și este absolut necesar ca aceștia să ne informeze cu privire la aspectele uh, specifice. Dar când vine vorba despre uh, secrete ilegale, bun, se pune întrebarea ce sunt acestea și cum sunt evaluate acestea. Dar și invers, în acest context, uh, doresc să menționez că anumite secrete potențiale care provin de la serviciile de informații și vă susțin în ceea ce privește metodele de tortură sau alte acțiuni violente, pentru că nu cred că nimeni din Parlamentul European ar putea să susțină în vreun fel astfel de metode sau să le sprijine în vreun fel. Cu siguranță, părerea în această privință este unitară la Parlamentul European. Considerăm cu toții că sunt metode neadecvate. Însă trebuie să ne asigurăm că lucrurile sunt transparente și dacă deputații doresc acest lucru, atunci trebuie să o realizăm în proporție de 100%. Trebuie să ne asigurăm că informațiile care nu sunt transmise nu ajung în mass media, pentru că și serviciile de informații uh, atrag atenția asupra faptului că dacă se întâmplă așa, există pericole vitale. Așadar, trebuie să sporim gradul de responsabilitate și uh, măsurile, sancțiunile care se iau împotriva deputaților care nu respectă astfel de reguli și acest lucru cu consecvență. Iar în ceea ce privește uh, denunțătorii, mie mi se pare important să existe astfel de whistleblowers, dar uh, nu trebuie să nici să îi glorificăm pe aceștia. Trebuie protejați cei care, într-adevăr, uh, vin cu informații importante cu privire la anumite metode uh, ilegale sau nejustificate și transmit informațiile către deputați sau către alte persoane avizate, însă și în sens invers trebuie să fie cât se poate de clar că nu pot fi relevate, revelate date care uh, ar putea să prejudicieze anumite persoane. Există anumite lucruri care uh, au fost dezvăluite și nu aduc uh, nimic nou. Deci nu este important să beneficiem de uh, anumite informații care nu reprezintă o plus valoare în vreun fel, care nu ne ajută în niciun fel, respectiv uh, nu ne protejează împotriva unor infracțiuni majore, respectiv nu au dus la elucidarea unor astfel de crime importante. Așadar, trebuie să avem o perspectivă diferențiată și nu să ne uh, alăturăm unei campanii unitare și egale. Next is from the National Art. Mulțumesc. Monica, acum mează Peter Pils din Parlamentul Austriei. Ok. Ich lerne gerade Knöpfe zu bedienen. Uh, tocmai învăț să butonez. Colegul din Olanda m-a prezentat deja. Eu sunt deputatul care, în mod periodic, publică acum uh, documente NSA și uh, ale uh, serviciului de informații din Germania și am avut ocazia să uh, discut și să colaborez cu colegii din Olanda și cu alți colegi din Europa. O parte a activității serviciilor de informații se bazează pe o legislație cât se poate declara, dar altele uh, sunt uh, ilegale și reprezintă infracțiuni. De aceea eu, ca deputat în Parlamentul Austriac, nu consider că ar trebui ca astfel de documente care de exemplu, liste prioritare NSA, să facă rost de acestea pentru a putea să îmi exercit activitatea de control. Acțiunile criminale, infracționale, nu numai împotriva Austriei, trebuie uh, investigate și, de asemenea, trebuie să existe o colaborare mai bună la nivel european. În ceea ce privește NSA-ul și BND-ul, uh, le lăsăm deoparte și vreau să atrag atenția asupra unei alte probleme. În Austria am ajuns la concluzia că protecția împotriva spionajului nu funcționează atâta vreme cât este o parte a activității serviciilor de informații. Controlez de mai bine de 30 de ani uh, prin control parlamentar serviciile de informații și am constatat că, cel puțin în vest, s-a creat un fel de uh, familie în acest domeniu. Există un frate la Washington, unul la Berlin și unul mai mic la Viena. Iar fratele mai mic de la Viena, din partea acestuia, se poate aștepta cu seriozitate ca acesta să susțină activitățile ilegale a, și să le controleze pe cele ale fratelui uh, mijlociu și ale celui mare de la Berlin, respectiv Washington. Pentru că uh, frățiorul de la Viena nu va face altceva decât să primească o bătaie de la frații mai mari, dar în niciun caz să uh, beneficieze de sprijin. Așadar, nu trebuie să vedem uh, numai cum putem să cooperăm mai bine în contextul controlului parlamentar, ci să vedem dacă are sens ca în fiecare uh, stat în parte să separăm spionajul de serviciile de informații. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul unei membre a Parlamentului European, Caterina Cinici din Italia. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, invitațiilor, eh, tuturor celor care au făcut prezentări în această dimineață, inclusiv în primul grup de discuții, pentru că cu toții ne-au transmis informații foarte interesante pe un subiect eh, de importanță pentru toate statele noastre. Pentru că acolo când e vorba de servicii de informații, e vorba în mod inevitabil de siguranța statelor membre, siguranță pentru care e nevoie de anumite intervenții care afectează însă drepturile fundamentale de cetățenilor și, în primul rând, dreptul la viața privată. Deci, fără niciun dubiu, se impune în această activitate fundamentală un control un control democratic care trebuie să fie realizat parțial de Parlament, după părerea mea, și a fost foarte interesant ceea ce a spus uh, profesorul Cameron pe această temă și un control apoi din partea unor organisme specifice uh, printre care, în care trebuie să fie prezent uh, figura magistratului care este format, are o, for, are o formare specifică în protecția drepturilor și deci poate să aibă o contribuție importantă la control. Dar mă întrebam serviciile de, de informații uh, intervin în cazuri foarte grave de activități ilicite, ilicite, criminale, care aproape de fiecare dată au o natură transfrontalieră și deci consecințe asupra mai multor state. Așa că eu mă întrebam în ce măsură și dacă nu ar fi necesară o coordonare nu doar a activităților uh, serviciilor de informații cu complexitatea și dificultatea lor, dar și uh, în activitatea de control ce ar putea face, ce ar trebui să facă Parlamentul European în acest sens. Eu cred că și, și fac oaspeților noastre o propunere. Eu cred că o indicație în acest sens ar putea veni deja din Convenția Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale. Știu că e alt subiect, dar mă întreb dacă aceasta nu ar putea fi regulile sau indicațiile prevăzute în această convenție de privind accesul la documente, deci să fie o cale de urmat și un instrument de folosit, extinzând conținutul, um, sau n-ar putea fi un instrument din care să ne uh, inspirăm pentru a imagina un control uh, democratic, eficient și valid pentru o coordonare mai generală, având în vedere, așa cum am spus, că aceste delicte, în cazul cărora intervin serviciile de informații, sunt delicte care implică uh, activități licite, criminale um, și acoperă mai multe țări. Mulțumesc! Thank you, Caterina. And our final... Mulțumesc, Caterina, și ultimul vorbitor dintre colegii parlamentari vine din Portugalia și este președintele organismului de control din această țară. E vorba de domnul Fernando Negra. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru a reveni la cuvintele colegului Sanchez din Congresul Spaniol. Este absolut esențial să existe un control parlamentar, politic. Um, acest lucru este esențial pentru că parlamentele trebuie să reprezinte această viziune diferențiată a societății din punctul de vedere al securității, al siguranței naționale, dar și din punctul de vedere al drepturilor și libertăților individuale. Parlamentul nu poate ignora nici elementele tehnice ale acestor dosare, deci trebuie, bineînțeles, să se bazeze pe consilierea unor organisme experte, deci experți juridici, uh, magistrați și așa mai departe, dar trebuie să se poate raporta în fața Parlamentului. Astfel, Parlamentul s-ar afla în situația de a da o reacție politică și tehnică la problemele care ne confruntăm când vine vorba despre modul în care sunt colectate și procesate informațiile. Mulțumesc încă o dată pentru um, această intervenție foarte scurtă. O ultimă solicitare din partea domnului Stici. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, aș dori să știu ce părere aveți despre o limitare majoră care există în activitatea de control reală în anumite comisii parlamentare și anume faptul că nu se pot obține informații specifice în dosare, în anumite dosare când acestea vin din informații de la servicii conexe, deci din, din, din, nu, din serviciile de informații ale altor țări. Deci e vorba de geneza acestor informații. Mă întreb dacă e vorba de activități reglementate în țările de origine a informațiilor sau, din potrivă, s-au încălcat uh, regulile pentru a uh, colecta aceste informații. Deci aș dori să știu ce părere aveți despre acest aspect. Thank you, colleagues, and thank you. Mulțumesc, dragi colegi. Mulțumesc pentru disciplină, pentru faptul că ați respectat timpul. Doresc să spun să vă invit pe scurt să citiți rezoluția noastră parlamentară. Doamna Holmeier vorbește despre problema celor care trag semnalul de alarmă uh, despre whistleblowers am abordat uh, această chestiune foarte sensibilă și altele în rezoluția Parlamentului European. Dacă nu ați citit-o încă, vă rog să o citiți. V-aș fi foarte recunoscător dacă o veți face. Și acum dau cuvântul uh, profesorului Cameron pentru a răspunde la unele întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc! S-au pus multe întrebări și mă bucur mult pentru că uh, acesta arată cât de mult interes uh, Uh, suscită această chestiune. Mai întâi, relația dintre uh, agențiile sau organismele de poliție, forțele de poliție și serviciile de informații. Vă rog să citiți raportul 2007 al Comisiei de la Veniția pentru că se vorbește despre funcția asigurării siguranței interne. Uh, este o chestiune foarte detaliată Uh, poate vi se pare că sunt lucruri vechi și plictisitoare, dar eu vă invit să reveniți la acest document din 2007 pentru că încă merită citit. Apoi, pentru a spune doamnei Jolie, da, sunt lucruri foarte simple. Așa cum spun americanii, adăugați doi cu doi. Dacă ai o agenție de informații mare, e clar că ea nu poate fi supravegheată de un organism de control mic și puternicit. E foarte simplu. În sistemul britanic există un uh, organism de control mic și puternicit care controlează, încearcă să controleze uh, șapte zile pe an. E ceva mai mult decât a verifica că încă mai există, dar nu mult mai mult. Există, cred, cred că n-am înțeles foarte bine uh, ceea ce spun sau ce încearcă să spună Comisia de la Veneția în legătură cu controlul parlamentar. Există o sensibilitate specială și de înțeles a colegilor din Spania și Portugalia uh, pentru că au luptat pentru control democratic și pentru prerogative pentru Parlament și acum cineva le spune nu, Parlamentul nu trebuie să exercite acest control. Uh, eu nu spun că Parlamentul nu trebuie să exercite control, dar cred că există diferite modele și fiecare țară trebuie să a, decide ce model îi se potrivește cel mai bine. Există dificultăți în legătură cu modul în care parlamentele abordează um, supravegherea strategică, adică colectarea de informații de tip SIGINT. Există diferite modalități de a rezolva această problemă, dar aceste modalități uh, sunt de multe ori ca autorizarea să fie acordată de un organism hibrid de magistrați în care pot fi implicați și foști parlamentari sau chiar parlamentari în funcție de ceva mai ciudat. Și acești um, foști parlamentari pot fi aleși sau pe partidele de politice, Uh, organismul poate să fie responsabil în fața Parlamentului, așa cum fac germanii. Deci există mai multe posibilități de a face legătura între Parlament și acest organism. Dar dumneavoastră ați spus că, bine, dar noi uh, adoptăm legi în, în domeniul energiei nucleare și nu suntem specialiști în, uh, pe tema reactorilor nucleare. Da, dar asta face Parlamentul, discută, obține opinii de expert și apoi adoptă o lege. Uh, dar nu inspectează reactorul nuclear, nu? Nu mergeți să verificați uh, dacă are crăpături. Despre asta e vorba. Aveți nevoie de cineva care să verifice crăpăturile. Mm, și asta este partea legată de protecția datelor și uh, Uh, un organism hibrid parlamentar și de experți poate face acest lucru și face legătura între legitimitatea democratică pe care o are Parlamentul și numai Parlamentul cu experiența și capacitatea de a exercita această funcție full-time. Deci nu sunt împotriva uh, intervenției Parlamentului, fac și eu parte de un Parlament, nu? Apoi, în legătură cu spionajul asupra propriilor cetățeni. Uh, este o chestiune complicată pentru că cetățenii noștri pot să reprezinte și o amenințare mare pentru noi și pentru alte țări, să nu uităm acest lucru. Și știm um, că am să purta discuția în legătură cu luptătorii străini și așa mai departe. Deci, este datoria noastră să ca datele transferate altor țări să nu includă date personale ale cetățenilor uh, țării respective, dar asta nu înseamnă că nu puteți trimite date privind cetățenii altor state. De exemplu, Suedia strânge date despre austrieci americanilor. Eu cred că ar putea să existe datoria de a se lua în considerare drepturile la protecția de, uh, vieții private a cetățenilor din alte state ale Uniunii Europene. Deci, în legislație, cred că trebuie să se prevadă acest lucru. Deci, nu să se interzică asta, dar să se spună, gândiți-vă bine înainte să transferați aceste date. Când e vorba de primirea datelor de la alții, cred că uh, s-ar putea spune puteți să faceți cercetări în datele primite dacă respectați uh, condițiile legii uh, care s-ar aplica dacă ar fi obținut singur datele. Dar, dincolo de orice, trebuie să acceptăm ideea că și străinii au anumite drepturi la protecția vieții private. În fine, v-aș invita să citiți Raportul Comisiei de la Veneția din 2015, care este de asemenea un raport detaliat, abordează uh, în mod specific sistemele de colectare a informațiilor de tip SIGINT, dar trebuie citit ca și completarea celuilalt raport. Controlul nu a fost suficient atâta timp cât nu s-a dat exempl, exemplul programului um, care a fost o rușine pentru o țară democratică și cred că lecția de învățat este faptul că controlul nu um, a fost realizat. Um, raportul Comisiei din Senat uh, arată că controlul Sistemul de control a fost evitat ca rezultat al presiunilor politice. Și uh, informațiile care au ajuns în presă au ajuns uh, de la membrii CIA. Nu justifică acest program, Spun doar că spun doar cum au ajuns informațiile. În legătură cu NSA, uh, pro, problema a fost că informațiile tip SIGINT nu au fost considerate ca afectând uh, viața privată în același fel și cred că se acceptă mai ușor faptul că informațiile de tip SIGINS nu sunt legate de uh, viața privată, ci cu verificarea informațiilor legate de, mas- de in, armele de distrugere în masă și așa mai departe. Însă, totuși, are legătură cu viața privată și cred că acum există o conștientizare în Statele Unite că are totuși o legătură cu uh, viața privată și pentru că Senatul și-a dat seama că sistemul de supraveghere nu a fost suficient de bun, s-a creat PICNET. Și um, este clar că sistemul de uh, control în Statele Unite este fragmentat și ineficient. Unii fac o treabă bună, dar sistemul în general nu este atât de eficient cât s-ar putea spera din diferite motive care sunt abordate în raportul Comisiei de la Veneția. Deci, supravegherea parlamentară nu a funcționat așa de bine cum ar fi putut să funcționeze, ceea ce nu înseamnă că nu există totuși un rol important al Parlamentului la nivel politic, pentru că miniștrii trebuie să răspundă, dar miniștrii se pot ascunde întotdeauna uh, pe după uh, importanța păstrării secretului. Uh, Domnul Maier, aveți cuvântul. And thank you very much for... Uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, pentru aceste întrebări foarte interesante. Aș dori să mă refer în esență la trei puncte și îmi cer scuze dacă nu voi răspunde tuturor întrebărilor adresate, însă cred că domnul profesor Cameron a răspuns deja la o parte dintre ele. Cred că este foarte important să discutăm despre relația între serviciile de informare și autoritățile de executare. Un uh, alt aspect care reiese din raport analizează anumite detalii și unul dintre motivele pentru care această relație de multe ori nu este ancorată în lege. Relația corespunzătoare și schimburile de informații nu sunt stabilite în mod necesar de către lege și acesta sigur este un aspect important. Aș putea să tragă exact aceeași concluzie cu privire la relațiile între serviciile de informații, între ele, din nou o zonă care este tratată foarte rar de lege. În anumite state membre chiar este stipulat clar că acestea sunt elemente top secrete care nu ar trebui să fie guvernate de lege. Așadar, soluția la care mă gândesc eu și cred că există deja în anumite state membre, este că controlul, respectiv organismul de control național, ar trebui să poată, cel puțin uh, atunci uh, când primește informații, să se uite la acestea pentru a evalua dacă au fost uh, desfășurate anumite verificări, respectiv dacă aspectele fundamentale, drepturile fundamentale au fost uh, luate în considerare înainte de transmiterea informațiilor. Aș vrea să închei uh, cu răspunsul la o întrebare foarte interesantă referitoare la conceptul de ce facem cu ce este permis de lege și ce nu. Și punctele slabe ale controlului. În acest moment nu aș împovăra prea mult uh, punctele slabe ale controlului. Mai ales dacă este să privim textul de lege care există în multe state membre. Eu aș face un pas înapoi și aș analiza mai degrabă textul legislativ. Împărtășesc aceeași părere și anume că trebuie să existe o anumită flexibilitate, astfel încât serviciile să poată să-și îndeplinească sarcinile. Însă există anumite elemente fundamentale uh, pe care am încercat să le evoc în prezentarea mea, referitor la care este nevoie de anumită claritate și de acceptarea anumitor uh, definiții care uh, oferă posibilitatea organismului de supraveghere uh, să-și exercite sarcinile și să înțeleagă ce are voie să de informații și ce nu. Așadar, ar trebui să revenim la legislație și în ceea ce privește țările care își reformează acum legislația, e bine, acestea ar trebui să verifice dacă au realizat acest echilibru între suficientă flexibilitate și suficientă claritate. Și pentru a reveni la concluzia uh, domnului Brickford de mai devreme, care spunea că probabil că statele membre au ajuns la un nivel uh, de uh, judecată Leander, dar nu și clas, uh, ei bine, eu nu cred că am ajuns încă la acest moment. Mă refer la rezultatele preliminarii, însă nu sunt convins că claritatea necesară în ceea ce privește cadrul legislativ este deja dată în statele membre ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, mulțumesc că ați fost atât de subțin și că ați respectat timpul. Mulțumesc foarte mult pentru prezența aici, pentru uh, că ați participat la sesiunea introductivă a conferinței noastre. Voi face câteva anunțuri. Vom reveni la 14.30 aici pentru a intra în detalii, pentru a aprofunda aceste teme și vreau să vă reamintesc tuturor că workshopurile din această după amiază uh, vor fi cu, conform uh, regulilor Chatham, deci uh, se vor referi la experiența noastră de zi cu zi, iar staful care acompaniază delegațiile uh, este invitat să participe la o reuniune pentru staff organizată de la ora 2 până la ora 2.30 în Ian 4Q1. Este vorba despre staful care uh, însoțește delegațiile. Este o reuniune specială pregătită pentru dumneavoastră de la ora 14 la ora 14.30. Dacă aveți nevoie de mai multe informații cu privire la aceasta, vă rog să vă adresați secretariatului. Această reuniune se referă la o prezentare a rețelei europene de uh, sisteme de revizuire a serviciilor de informații europene. Pentru toți ceilalți colegi din sală, vă rog să reveniți cu punctualitate aici, la 14.30, pentru a relua sesiunea noastră. Vă urez tuturor o pauză plăcută până atunci, dar vă rog să nu întârziați, reveniți cu punctualitate la 14.30 și vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru o dimineață excelentă. Vă mulțumesc!